So, dear colleagues, very warm welcome to everybody. Stimați colegi, bun venit tuturor la această sesiune noastră de după amiază. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Punctul 7 se referă la dialogul tripartit, primul regulament antitortură, după a treia rundă de pe 21 mai am ajuns la un acord politic cu Consiliul. Este un pas înainte semnificativ în direcția îmbunătățirii regimului de control la export pe bunurile asociate cu tortura sau asociate cu pedepsa capitală. Încă o dată, un pas în direcția cea bună. Este, în opinia mea, un succes major și totul îl datorăm raportoarea noastră, Marike Șache, pe care o felicit aici. Marike, mulțumim pentru cele făcute. Dorești să adaugi ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a spune că a fost un efort de echipă, echipa fiind întregul Parlament European, mai ales raportorii din urmă și cei care au participat la dialogul tripartit și la negocieri. Eh, rare ori am avut o astfel de majoritate în Parlament și am putut, ca urmare, să începem negocierile cu Consiliul și Comisia de pe o poziție solidă, de care s-a dovedit că avem nevoie. Deși interzicerea comerțului cu astfel de bunuri pare a fi evidența și cel puțin în ochii electoratului, eh, lucrurile nu au mers chiar așa de ușor la Consiliu primul dialog tripartit eh, nu a dus eh, la prea multe succese, al doilea a fost, eh, a doua rundă a fost explozivă, dar în ultima instanță Consiliul a înțeles despre ce este vorba, de ce e nevoie și probabil au fost și presați de timp și de ideea că va trebui să iasă în fața cetățenilor și să spună de ce au refuzat să ia măsurile necesare. A fost nevoie de compromisuri, niciodată un lucru plăcut, dar un lucru necesar într-o democrație. Dincolo de, de eforturile de compromis, cred că am reușit să obținem ceea ce și-a dorit Parlamentul European să obțină. am putut să ne concentrăm pe o serie de aspecte importante. Probabil nu e cazul să intru acum în detalii pentru colegii care n-au urmărit acest dosar. Poate ar fi mai bine să mă opresc acum și să închei spunând că am ajuns la un rezultat care permite promovarea valorilor universale prin instrumentul schimburilor comerciale. De asemenea, putem prezenta situația într-un limbaj ușor de înțeles de către cetățenii europeni și e vorba, în ultimă instanță, de persoane în lumea largă care nu o să mai fie victime ale torturii sau pedepsei capitale. Mulțumim, doamnă Șache. Într-adevăr, mulți oameni vor avea de câștigat. Comentarii din partea raportelor din umbră? Doresc și eu să o felicit pe raportoare. Cred că e o realizare remarcabilă. Sigur, n-a fost uh, ușor, dar uh, această idee de dialog cu, deschis cu toate grupurile politice a fost o experiență importantă și extrem de fructuoasă și doresc să-i mulțumesc domnului Bern Lange pentru cele făcute, mai ales în ceea ce privește apărarea pozițiilor Parlamentului în procesul uh, care tocmai s-a desfășurat. E vorba de asemenea de a recunoaște eforturile făcute și de colegii la Institutul Internațional putem fi mândri de progresele făcute de Uniunea Europeană în această direcție. În momentul în care atâția vorbesc Europa de rău, iată, putem arăta cum Europa asigură protecția drepturilor omului, pentru că nimic nu e mai rău decât tortura și execuțiile. Din acest punct de vedere, Europa este în fruntea tuturor, inclusiv când e vorba de a pune capăt comerțului cu aceste instrumente de tortură. Raportarea a implicat absolut toate grupurile, este un lucru remarcabil. Și pe cât posibil ar trebui să încercăm să obținem unanimitate Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să o felicit pe raportoare și să-i mulțumesc pentru cele făcute. A fost o plăcere să colaborez cu dânsa pe o temă atât de importantă. Cred că este o realizare remarcabilă. Se vede unitate la nivelul întregului spectru politic Și acest uh, lucru ne-a întărit uh, foarte mult poziția de negociere. Comisia, știți că nu era deosebit de încântată de idee la început. Aș dori de asemenea să mulțumesc și ONG-urile pentru cooperarea pe care ne-au oferit-o. Am lucrat cu un uh, ONG britanic extrem de interesat în această temă mai ales că e vorba de ceva ce afectează direct viețile omenești. Cred cu tărie că acest acord ar trebui să creeze un precedent pentru alte acorduri comerciale internaționale. Trebuie să fim foarte atenți când semnăm un acord comercial cu țări care încă recurg la tortură, uneori la tortură legală. este un lucru important și trebuie să rămânem vigilenți, să ne asigurăm că există clauze de salvgardare în acordurile noastre internaționale cu acele țări care nu respectă standardele minime în materie de drepturi ale omului. Domnul președinte, mulțumim. Pașii următori ar fi decizia Consiliului în Coreper pe 30 iunie și dacă decizia e pozitivă, urmează încheierea negocierilor Comisia INTA cu vot 14 iulie. După aceea poate merge în plen. Următorul uh, trilog în desfășurare, minerale din zona de conflict ultima întâlnire, 11 mai. S-a desfășurat în, spiritul de, în spirit de cooperare și de compromis. Ne apropiem de rezultatul dorit, însă nu suntem atât de aproape pe cât ne-am dorit, încă n-am căzut de acord pe toate punctele. va mai fi o ședință chiar în această seară și sperăm că putem pune punct acestui dosar după aceea. Însă am să îi dau cuvântul raportului nostru. Domnul Winkler, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Sunt uh, și eu de acord uh, cu dumneavoastră, la fel de optimist spun că e ultima întâlnire a trilogului nostru în această seară și sper că după aceea vom putea ajunge la un acord. Sigur, după aceea rămân foarte multe de făcut pe plan tehnic, muncă pe textul propriu zis, uh, lucrurile o să continue sub președinția slovacă, dar cadrul de ansamblu Uh, ar putea fi definitivat în această seară. Sunt o serie de elemente, le-aș menționa foarte pe scurt, uh, o serie de elemente propuse pentru un compromis uh, în această seară. În primul rând, regulamentul ar trebui să aibă ca element central respectarea normelor OECD, apoi mecanismele de due diligence elaborate de sectorul industrial, e vorba de un due diligence obligatoriu pentru zona din amonte a lanțului de aprovizionare, dar cu un prag bine definit pentru ca IMM-urile să nu se confrunte cu astfel de obligații de ordin birocratic, apoi elemente de ordin tehnice, metale reciclate, produse secundare, maturizarea acțiunilor și așa mai departe, stocurilor, pentru că aceste elemente sunt importante deoarece arată sectorul exact ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă. Am introdus și o clauză de revizuire, o clauză fermă, lucru de adminter extrem de important, deoarece după câțiva ani de funcționare a regulamentului, trebuie să avem posibilitatea de a analiza concret efectele în teren și cam astea ar fi principalele elemente. Sper că în această seară vom putea ajunge la un acord și pe această bază vom încheia dosarul și vom avea un regulament eficient și funcțional. Adică, doamna Șache, un scurt comentariu. Acest dosar a fost sigur mult mai dificil decât al meu, însă Aș dori o clarificare. Mi se pare că ce sunteți pe cale să reușiți se suprapune aproape perfect cu ce s-a votat în Comisia INTA. Uh, mă înșel sau nu? Sau sunt mari diferențe? Apoi, mă mă uit în jur să văd ce colegi sunt prezenți, dar eventual la un moment dat ar putea să se menționeze faptul că votul Parlamentului e important atunci când se definește o poziție de negociere în raport cu Consiliul și Comisia. Ar fi o lecție bună pentru viitor. În primul rând, în ceea ce privește concluziile de la INTA, pot să vă spun că lucrăm pe un text mai puternic, mai ferm decât cel votat la INTA. În sensul că noi am votat pentru o abordare integral voluntară, n-a fost o, o majoritate confortabilă, dar a fost o majoritate și așa am, am propus textul parlament, ă, ă, plenare atunci. Acum ă, ne concentrăm pe firmele din Amonte, Asta înseamnă de la minerit până la topitorii avem uh, aplicare obligatorie și nu voluntară a procedurilor de due diligence. Au existat multe schimbări în dialog. Treptat, uh, propunerea făcută la INTA privind mecanismele de due diligence din sector acestea au devenit elementul central. Dar asta s-a întâmplat pe parcursul dezbaterilor din trilog. Apoi, concentrarea pe IMM-uri, dorința de a nu avea o povară birocratică excesivă. Păi, propunerea de a aplica un prag și asta va diferi pentru liniile tarifare din anexa la regulament. Nu o să fie același prag pentru produse diferite. Va fi ceva care ne asigură că cel puțin 95% din importuri sunt acoperite. Asta fără a crea o povară birocratică excesivă pentru IMM-uri. În ceea ce privește votul din Parlament, un răspuns va fi posibil doar după ce se definitivează discuțiile în această seară. Dacă reușim, vedem într-adevăr uh, dacă acest sprijin larg a avut uh, a jucat un rol important sau nu. În prezent uh, suntem departe și de așteptările originale Parlamentului și de poziția președinției. Trebuie să fim flexibili dar și statele membre trebuie să dea dovadă de un plus de responsabilitate în negocierea acestui regulament. Mulțumim, domnule Winkler, și sigur o să vedem ce se întâmplă de seară. Trecem la punctul 8, delegația ad hoc la Seul, 17-19 mai Am avut onoarea de a conduce această delegație. Vizita a fost un succes. Scopul a fost discutarea experienței acordului comercial cu Corea de Sud în vigoare pe, următoare, pe perioada de 5 ani. De asemenea, am discutat o serie de îmbunătățiri, revoluții ulterioare acestui acord Am avut o delegație din reprezentând mai multe partide și naționalități și a fost și președintele delegației privind relațiile cu Corea. Ne-am întâlnit cu foarte multe oficialități de rang înalt din Corea de Sud, ministrul agriculturii. Am discutat cu dânsul uh, chestiuni de politică agricolă. privind, de exemplu, cultivarea orezului și a cartofului. Ministrul adjunct uh, pentru afaceri economice, alți reprezentanți ai legislativului corean, reprezentanții industriei automoto, reprezentanți Samsung, reprezentanții ai sindicatelor din Corea, Uh, membri ai grupurilor consultative locale, inclusiv ambasadorul Statelor Unite, pentru că uneori deciziile sudcoreene țin foarte mult de ce se întâmplă în Statele Unite. Am avut o discuție fructoasă cu profesori universitari care se specializează în comerț internațional și cu care am discutat relațiile comerciale UE-Corea de Sud una peste alta, o vizită extrem de fructuoasă, care ne-a permis să vedem în detaliu care este situația actuală. Am vrut să vizităm și zona industrială de la Quezon, dar știți că din februarie e închisă, așa că n-am putut decât să vedem frontiera din zona demilitarizată și, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, îmi amintește foarte mult de separarea dintre cele două state germane înainte de 1989. Am discutat punerea în aplicare a acordului. Și am avut impresia că nu se efectuează o monitorizare adecvată, o serie de elemente privind legislația muncii, drepturile la muncă nu erau pe deplin respectate, ceea ce privește îmbunătățirile ulterioare, partenerii coreeni ne-au spus că ar fi de dorit o componentă investiții, lipsește așa ceva în prezent, apoi în ceea ce ne privește, o serie de elemente minore am dorit, de exemplu, să schimbăm în acord clauza privind transportul direct, deci produsele care vin direct din Corea de Sud în Uniunea Europeană fac obiectul acordului și invers. There's a West, let's say... Se duc întâi spre vest, spre Singapore și apoi vin spre Corea de Sud. Problema mașinărilor ar trebui să fie și acoperită de aceste acorduri. Deci, vom avea un raport, dar, bineînțeles, raportul nostru permanent ar putea să aibă observații suplimentare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul și în primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această călătorie care a fost foarte bine organizată și vreau să-i mulțumesc președintelui pentru că a prezidat această delegație într-un mod absolut excelent. Aș dori de asemenea să mulțumesc secretariatului și consilierilor și tuturor uh, celor din personal care ne-au ajutat. Delegația a fost foarte bine pregătită, nu doar la nivel tehnic, ci și în ceea ce privește programul vizitelor. Totul a fost foarte bine pregătit. Partenerii noștri și interlocutorii noștri au fost aleși cu mare grijă. Și toate acestea, din punctul meu de vedere, arată că asemenea delegații ar trebui să fie întotdeauna bine pregătită. Încă de la Bruxelles și, de asemenea, ar trebui să încercăm să știm care va fi impactul deciziilor luate la Bruxelles. Atunci când vine vorba despre acordurile de liber schimb, pe mine m-a izbit faptul că atitudinile partenerilor noștri din Corea nu a fost întotdeauna similară cu pozițiile exprimate de ei la Bruxelles. Aici pozițiile lor sunt mai rigide, mai radicale. Uneori sunt împănate de critici, deci așa se poartă la Bruxelles, dar în Corea de Sud reacțiile lor au fost complet diferite. Și a fost evident că Corea de Sud este foarte mulțumită de faptul că s-a pus în aplicare acest acord. Aceasta a fost uh, impresia noastră. Deci este o divergență foarte mare între ceea ce spun partenerii noștri sud-coreeni în Bruxelles și ceea ce spun în uh, Corea de Sud. Ceea ce mi-a plăcut de asemenea a fost și faptul că am avut ocazia să ne întâlnim cu toate acele grupuri care sunt interesate, care sunt implicate în punerea în aplicare a acestui acord. Președintele a vorbit deja despre acest lucru. Ne-am întâlnit cu ministrii relevanți, ministrii care se ocupă de agricultură, industrie, comerț și așa mai departe. Deci toți partenerii relevanți. Mai mult, ne-am întâlnit și cu reprezentanții industriei. În mod interesant, am putut să ne întâlnim și cu reprezentanții antreprenorilor europeni care uh, lucrează în Corea de Sud și care păstrează legături economice cu Corea de Sud. Dacă ar fi să operăm în mod exclusiv de la Bruxelles, ar fi fost extrem de dificil să ne întâlnim cu ONG-urile și cu sindicatele. Dar am reușit să o facem. Pentru ei este dificil să vină la Bruxelles și să-și exprime pozițiile, dar datorită delegației noastre am putut să-i întâlnim, ceea ce a fost un bonus suplimentar. Ceea ce ne-au spus ei ar trebui să se reflecte în relațiile noastre cu Corea de Sud. Și mă refer aici la potențialele ajustări legate de dreptul uh, muncii, de ONG-uri, de sindicate și așa mai departe. O să fiu sincer, mă mulțumește foarte mult acest acord și mai ales modul în care a fost pus în aplicare. Nu e vorba aici doar de statistici. Dacă vrei să interpretezi corect statisticile, ai nevoie de expertiză, de experiență pentru a putea vedea impactul pozitiv și fenomenele care sunt uh, benefice reciproc pentru a stabili dacă sunt uh, în legătură directă cu acordul de liber schimb sau dacă este un uh, fenomen care se poate lega doar de ceea ce se întâmplă pe piață. Lăsând acesta deoparte, aș dori să spun că datele macroeconomice sunt încurajatoare. După ce am vorbit cu actorii implicați, pot să spun de asemenea și că situația este încurajatoare și că ambele părți au multe motive să fie mulțumiți cu rezultatele. Dar vrem să obținem și mai mult. Trebuie să consolidăm democrația și societatea civilă, pe de-o parte, dar pe de altă parte trebuie de asemenea să avem uh, echitate pe piață. Acesta este unul dintre aspectele care trebuie să fie um, consolidate. Drepturile muncitorilor, participarea societății civile Toate astea nu sunt deloc perfecte în acest moment, deci există în continuare niște semne de întrebare aici. Atunci când vine vorba despre așteptările Uniunii Europene și ale Coreei de Sud, aș dori să spun următoarele. În mod esențial, partenerii noștri coreeni au tot timpul tendința să vorbească despre ajustarea sau modificarea acordului pentru a proteja investițiile. Acest punct va trebui să fie discutat, dar nu e deloc ușor, nici pe departe. Nu e ușor pentru că în momentul de față în Uniunea Europeană ne redefinim abordarea în ceea ce privește protecția investitorilor și mecanismele de rezolvare a disputelor și, de asemenea, și legile sociale care trebuie să fie luate în calcul. Aș putea vorbi o grămadă, dar aveți deja raportul scris și, ca să fac un rezumat, vreau să vă spun ce vrem să facem în viitorul apropiat, deci în următoarele luni. Președintele sau alți, dacă președintele sau alți colegi au propuneri, pot să mi le transmită. În iulie pe 13-14 iulie vom avea un schimb de păreri în cadrul acestei comisii. După aceea, plecând de la ele, pe 12 și 13 octombrie vom discuta despre raport. Raportul va fi uh, prezentat și discutat în cadrul acestei comisii. Mai departe vom avea un vot în ședința de pe 28 și 29 noiembrie a Comisiei INTA și faza finală este sesiunea plenară 12-15 decembrie și dacă nu reușim să ajungem atunci, atunci o să o lăsăm pe plenara de ianuarie 2017. Cam asta ar fi tot. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare a activității și pentru evaluarea acestui acord de liber schimb. Există alte comentarii? Domnul Schuster și domnul Buchner. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la două lucruri care au fost amintite deja pentru că sunt foarte apropiate de inimă. În ceea ce privește drepturile lucrătorilor, trebuie să facem și pe viitor mai multe presiuni pentru că anumite lucruri să nu se mai întâmple. S-a convenit ca să se uh, revină asupra normelor um, OIM și mai trebuie verificat uh, uh dacă sindicaliștii ar, pot să fie uh, puși în uh, închisoare conform uh, actualei legislații, atunci și eu ar trebui să fiu dus în închisoare. De aceea, cred că aceste lucruri trebuie mai bine analizate pentru că de fapt se vrea uh, ca oamenii să nu se mai îndrepte spre sindicate. În al doilea rând, protecția investițiilor. Mie mi s-a părut interesant că punctul de plecare uh, a fost uh, și Coreea și alții și-au dorit acest lucru, însă protecția uh, investițiilor prin acțiuni în instanță este altceva. De fapt, uh, Belgia împotriva Coreei de Sud, un astfel de caz, uh, s-a referit de fapt la modificarea legislației din Corea. Într-un astfel de context, sigur, mi-aș putea imagina acest lucru, deși până acum coreenii încă nu au o părere cu privire la noul sistem de justiție, dar poate ofer un punct de plecare pentru discuții fructoase. Mulțumesc, dacă mi-amintesc eu corect. Corea de Sud are 22 de acorduri bilaterale de investiții cu statele membre. Deci ar fi o mare provocare, într-adevăr, să avem un sistem îmbunătățit. Domnul Buchner. Vielen Dank. Das meiste ist ja schon... Mulțumesc foarte mult marea majoritate a lucrurilor au fost deja menționate și pe mine m-a bucurat faptul că pe partea comercială acordul a s-a dovedit unul bun până acum. Vrem să mai fac însă o completare. Situația lucrătorilor migranți în Corea. S-a spus că dreptul muncii în Corea nu corespunde nici pe departe standardelor noastre. Uh, și mai uh, rău afectați sunt uh, lucrătorii migranți, pentru că dispun de mm, mult mai puține drepturi, dar și mult mai puține drepturi decât uh, oameni care pleacă la lucru în Europa, pentru că ei sunt deseori aduși de traficanți, li se um, asigură intrarea pe teritoriu, dar li se uh, ia pașaportul, drept pentru care oamenii nu mai pot să-și schimbe angajatorul și sunt exploatați în special în agricultură. Trebuie să um, practice anumite activități uh, fără a avea protecția necesară, de pildă în agricultură, cu substanțe toxice și atunci când se îmbolnăvesc nu au uh, asigurare medicală. Pentru noi aceste lucruri sunt importante pentru că acordul comercial uh, deschide calea comerțului și pentru astfel de bunuri. De aceea, Europa trebuie să facă ceva în această privință dacă vrem ca standardele pe care uh, de altfel le uh, susținem cu atâta tărie în alte părți să fie respectate în continuare. Mulțumesc! Închei astfel acest punct de pe ordinea de zi și vă propun să trecem la punctul 9, delegația ad hoc la sesiunea anuală 2016 a conferinței parlamentare privind OMC Geneva. De luni și marți în această săptămână. Cred că de această dată conferința a fost un pic mai aprinsă, mai vie decât în anii anteriori și impresia mea a fost că parlamentarii din țările partenere ale OMC sunt mai activi și mai angajați în discuții. Deci, nu citesc pur și simplu niște declarații pregătite, oferite de guverne, ci vorbesc liber, ceea ce a fost o mare plăcere. Am discutat cu secretarul general adjunct al OMC. Am avut o discuție în ceea ce privește viitorul intervențiilor viitorul intervențiilor uh, OMC. Din partea noastră au uh, intervenit domnul Schulz și domnul Ribich pentru a putea să avem propriile noastre scopuri pentru agenda post-Nairobi și cred că am adoptat un rezultat destul de fructuos. Nu știu dacă a fost diseminat încă, nu va fi diseminat. Ceea ce subliniază clar că există un rol specific al parlamentelor în discutarea strategiei post-Nairobi. Și este de asemenea clar că reformele procesului de negociere sunt necesare. Este foarte clar că trebuie să analizăm cu atenție relațiile între uh, Uh, acordurile bilaterale sau regionale și uh, cadrul OMC. Pe mine m-a mulțumit foarte mult conferința, m-a mulțumit cel mai mult faptul că pentru prima oară în istoria conferințelor parlamentare, poate chiar în istoria OMC, a avut loc un uh, forum specific legat de gen și comerț, condus de colegul Rodriguez. A fost extrem de interesant, am avut colegi din Indonezia, din Malezia și din organizații internaționale care s-au concentrat asupra perspectivei de gen în negocierile comerciale. A fost o mare plăcere să ascultăm aceste discursuri și acest lucru s-a reflectat de asemenea și în documentul rezultat. Cam asta a fost pe scurt această prezentare ad hoc. Veți primi și documentul rezultat uh, în scurt timp. Poate unul din membrii delegației dorește să adauge ceva, domnul Rivich. Da, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru că cred că această constituire pe care am susținut-o noi din Parlamentul European împreună cu organizația parlamentară s a evoluat foarte bine. Au participat deputații din multe țări din lume. Am văzut că interesul față de comerț crește și că în viitor este nevoie de condiții cadru care să fie stabilite la nivel multilateral. Două chestiuni în acest context. Ce efecte ar avea uh, un posibil Brexit uh, la nivelul OMC? Va, va fi interesant să vedem ce model va alege Marea Britanie atunci. Și în al doilea rând, uh, criza refugiaților, cum sunt privite aceste evoluții la nivelul OMC. Cred că ambele dezbateri sunt foarte interesante. Mai dorește cineva să intervină? Intervenția din partea președintelui fără microfon. Ah, then switch to point. Bun, trecem la punctul 10, acordul dintre UE și China referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația. Raportorul este domnul Winkler și o să-i dau imediat cuvântul. Daniel Caspari mare are de așteptat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Cu aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, Uniunea Vamală a fost extinsă și ca atare Uniunea Europeană a trebuit în conformitate cu regulile OMC, să intre în negocieri în ceea ce privește tarifele uh, cu Croația. Acest lucru s-a făcut pentru o ajustare compensatorie, ajustarea care trebuie să se facă dacă adoptarea regimului uh, de tarife rezultă, la un tarif, rezultă într-un tarif crescut pentru această țară. Consiliul a autorizat Comisia să deschidă aceste negocieri în iulie 2013 și, ca urmare a negocierilor, Comisia a propus Consiliului să semneze un acord sub forma unui schimb de scrisori. Și, în paralel, o propunere separată a fost transmisă către Consiliu și adoptată în concluziile acestui acord. Rezultatele acordului vor trebui incorporate pentru bunurile industriale în tarifele vamale comune iar pe partea agricolă există o creștere a cotelor agricole și Comisia va adopta un regulament de implementare pentru a deschide și a administra noi cote în ceea ce privește usturoiul și ciupercile. So, uh, uh, under the article 14... Iar în uh, ceea ce privește prevederile GATT, uh, articolul 14, China uh, avea anumite drepturi și acordul compensatoriu care a fost convenit și care este propus și de mine pentru adoptarea în Parlament demonstrează că Uniunea Europeană este angajată față de acest regim uh, OMC. Comisia FET a venit și ea cu un aviz pozitiv deci și eu recomand comisiei noastre și plenului acestui uh, parlament să își dea consimțământul. Deci am uh, redactat uh, recomandarea mea în acest spirit. Mulțumesc foarte mult și acum o să-i dau cuvântul diversilor raportori din umbră. Mulțumesc. Fiind un dosar tehnic, nu am comentarii specifice vis-a-vis -vis de ceea ce s-a spus până acum. Noi susținem încheierea acestui acord. Mulțumesc. Emma. Același lucru și din partea ECR susținem uh, cele spuse de domnul uh, raportor și suntem de acord. Domnul Amstorf nu este aici, uh, nici domnul Scholz, domnul Buchner. Nu e nicio problemă, deci vom putea fi de acord. Și dat fiind că nimeni nu mai dorește să intervină, am să dau acum cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru activitatea pe marginea acestui dosar și să subliniez că este un prim pas important în ajustarea calendarului nostru în ceea ce ca urmare a aderării Croației la Uniunea Europeană, iar restul procedurilor să sperăm că vor avea loc la fel. Mulțumesc! Și domnul Brock, din partea Comisiei AFET, uh, mi-a transmis o scrisoare prin care îmi comunică că se bucură că își poate declara acordul față de acest acord. Domnule Winkler, da, aș dori și eu să mulțumesc pentru susținerea exprimată de raportorii din umbră. Termenul de depunere a amendamentelor este vineri 17 iunie la ora 6. Punctul 11 pe ordinea noastră de zi, viitorul relațiilor ACP-UE după 2020. După expirarea acordului de la Cotonou. DEVE realizează un uh, raport din proprie inițiativă, iar noi redactăm un aviz. Raportorul nostru este Pedro Silva Pereira, dânsul nu este aici, însă David Martin îl va înlocui. Mulțumesc. De fapt, Pedro chiar participă la adunarea parlamentară comună CPUE. Voi da citire unei declarații din partea dânsului. Dânsul spune că actualul acord ACPUE este o realizare viabilă pe care trebuie să o protejăm Comerțul reprezintă unul dintre cei trei piloni care guvernează procesul de la Cotonou, iar această dimensiune ar trebui să facă parte și în viitorul acord care urmează după Cotonou. Am avut posibilitatea să am un schimb informat de opinii cu celelalte grupuri politice pe marginea proiectului de aviz, care a fost deosebit de util. care a fost uh, dialog deosebit de fructuos. Acordul de la Cotonou a demarat în 75 și va expira acum pe 29 februarie 2020. În această lună ne așteptăm la o publicare a evaluării acordului de la Cotonou, care va evalua în ce măsură acordul și-a îndeplinit obiectivele, va inventaria învățămintele trase și va face propuneri pentru viitor. Evaluarea va reprezenta o etapă foarte importantă în procesul post-Cotonou. Înainte să mă refer la partea de comerț, vreau să subliniez cât de important este să dăm ascultare păr- părerii țării lor ACP cu privire la viitorul acestei relații. Adunarea parlamentară ACP-UE comună care se termină această seară, tocmai această temă o ia în discuție. Vine la un moment uh, oportun, după un summit uh, a țărilor ACP din Noua Guinee, unde o parte din țări și-au prezentat o părere cu privire la viitorul parteneriatul ACP-UE de după 2020. În ceea ce privește partea economică și de comerț, vreau să subliniez că UE este un partener comercial important pentru țările ACP, iar industrializarea țărilor ACP rămâne limitată, iar uh, mărfurile constituie principala parte din comerțul dintre parteneri. Acordul însă trebuie să devină compatibil cu regulile OMC, acordurile de parteneriat uh, economic trebuie să facă aceste adaptări necesare pentru ca și țările mai puțin dezvoltate să poată beneficia de acest regim. În ceea ce privește viitorul relațiilor ACP-UE după 2020, aș dori să punctez uh, următoarele. În primul rând, ar trebui să avem în vedere un cadru eficient post nu care să fie adaptat la provocările globale și care să se bazeze și pe o asumare a responsabilității de către țările ACP și în conformitate cu noile obiective de dezvoltare. De asemenea, trebuie făcut o aliniere cu APE-urile și cu alte instrumente comerciale care să promoveze comerțul echitabil și să ducă la reducerea sărăciei. În al doilea rând, după cum știți, acordul de parteneriat de la Cotonou presupune o discutare a mărcilor comerciale cu toate 29 de țări. E important să mențion, păstrăm acest lucru și în viitorul acord și să uh, îmbunătățim cooperarea cu țările ACP, de pildă și pe partea de servicii, însă în conformitate cu și strategia pentru dezvoltare. De asemenea, mai cred că și creșterea inclusivă, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea sectorială și integrarea regională sunt esențiale într-o într-un viitor parteneriat economic ACPUE. În al treilea rând, acordul revizuit ar trebui să consolideze prevederile cu privire la dezvoltarea durabilă, iar obiectivele și uh, drepturile omului trebuie să fie menționate în acordul revizuit, astfel încât și aceste clauze de revizuire să poată funcționa și după 2020. În al patrulea rând am subliniat și implina, implicarea societății civile care trebuie să se mențină. La fel și monitorizarea acestei cooperări este importantă, în special în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Uh, în plus, cunosc importanța adunării parlamentare a CPUE și uh, pledez pentru un control parlamentar puternic și pe viitor. În fine, în ceea ce privește finanțarea obligațiilor noastre pentru dezvoltare, solicităm UE să asigure o finanțare mai eficientă în ceea ce privește uh, crearea de capacități și susținerea eforturilor regionale pentru le ACP. În final, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes colaborarea cu raportul număr pe acest dosar. David, mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul raportelor din umbră, mai întâi din partea PPE, Mulțumesc. Din punctul meu de vedere, acest subiect pare unul dificil. Pentru că avem în urmă o perioadă foarte lungă de amplă colaborare și susținere pentru țările ACP de către Uniunea Europeană cu o mare implicare a comunității în acest acord mai avem uh, încă câțiva ani până la expirare. Cel mai important este, cel mai importantă este activitatea noastră în vederea continuării acestui acord într-o formulă nouă. Și eu cred că trebuie să acordăm timp unei astfel de evaluări. Acest aviz este unul foarte echilibrat, care abordează elementele cele mai semnificative în evaluarea trecutului și a prezentului. Însă, cred că ar trebui să fim mai îndrăzneți și să arătăm mai concret care sunt nevoile noastre pe viitor. Atunci când vine vorba despre implementarea concretă a acordurilor cu țările ACP și la anumite soluții pe viitor, trebuie să ne gândim și la rolul investițiilor pentru dezvoltare. Pentru că și aici uh, nu mă refer doar la acest aviz o sensu, ci um, mai amplu la efectele acordului dintre UE și țările ACP. A trebuit să ne gândim dacă trebuie să tratăm aceste țări în continuare Aș, la fel, 80 de țări din diferite regiuni ale lumii, eu cred că pentru perioada de după 2020 ar trebui să ne revizuim poziția în această privință. Și, de asemenea, cred că ar trebui să evaluăm și eficacitatea implementării acestui acord. Efectele înregistrate până acum și aș dori să profit de ocazie în sensul că mai avem câteva zile la dispoziție pentru amendamente și uh, voi face și eu câteva sugestii de amendamente pentru acest aviz care în ansamblu sau mi se pare unul bun dar care necesită câteva elemente suplimentare pe care le-am putea utiliza și în activitatea noastră din anii următori, atunci când este vorba de acordul post-2020. Pentru că cred că modul în care oferim asistența, poate că termenul însuși nu este corect. Poate că n-ar trebui să vorbim despre asistență, ci despre implicarea UE în dezvoltarea socială și economică a țărilor ACP. Poate că așa ar trebui să formulăm lucrurile. Până acum, aș spune că e ceva anacronic, uh, demodat, dacă vrem să ne menținem uh, implicarea ca până acum, acest lucru nu ar fi benefic pentru aceste țări, dar nici pentru noi, ca și investitori în statele ACP. Pentru că țări diferite devin parteneri importanți acolo, sunt mai orientate spre afaceri și capătă o mai mare importanță politică pentru că, evident, vrem să ajutăm aceste țări și vrem să selectăm instrumentarul potrivit. Lucru care ar genera efecte concrete la urma urmei, noi locuri de muncă. Creștere economică în general, creșterea competitivității pe piețele subregionale și regionale, dacă nu chiar și globale. Iar instrumentele pe care le-am folosit până acum, da, costă mult, dar, în opinia mea, nu funcționează așa cum ar trebui. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc. Mulțumesc pentru redactarea acestui aviz. Pentru mine este important ca noțiunea de comerț să fie în centrul viitorului relații UE-ACP și nu cea de ajutor. Comerțul poate ajuta aceste state să genereze creștere autosustenabilă și cred că mediul post-Cotonou nu ar trebui să vizeze suplimentarea ajutoarelor sau ajutoare bugetare, ci ar trebui să ne asigurăm că aceste țări își construiesc capacități pentru a putea face comerț. Salut acest uh, proiect de aviz, sunt de acord cu majoritatea elementelor cuprinse în el, sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le subliniez. Un cadru eficient post trebuie să abordeze și corupția pentru a îmbunătăți guvernanța, dar în special pentru maximizarea transparenței. Cred că ar trebui să nu existe loc de ascunzișuri aceste acorduri ar trebui să pună sub limina reflectoarelor corupția pentru ca oamenii să-și dea seama de beneficiile comerțului și a liberalizării. Atunci când vorbim de liberalizare, acesta e un aspect cheie pentru această relație, dar trebuie însoțită de crearea de capacități, dezvoltarea infrastructurii și, de asemenea, sporirea capacităților pentru capacitățile pentru exporturi. Mai există alt punct crucial unde nu sunt de aceeași părere cu raportorul în ceea ce privește caracterul obligatoriu a capitolului privind la dezvoltarea durabilă. Pare un pic complicat, așa cum este formulat. Poate că acordurile de parteneriat economic existente deja funcționează și dau roade. Uh, Oare e nevoie de aceste cerințe excesive pentru ca ele să funcționeze mai mult? Sper însă că putem promova în continuare beneficiile acestor acorduri și ce s-a făcut și prin Cotonou pentru a putea colabora mai bine. Mulțumesc. Thanks a lot, Helmut. Mulțumesc, Helmut. Thank you, Chair. I agree with colleagues and... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii, dar și cu domnul raportor. Am uh, făcut o muncă de echipă aici și proiectul de aviz este un bun punct de plecare pentru a aborda relațiile viitoare UE-ACP din perspectiva noastră. Revenind de la OMC, tocmai ne-ați informat uh, cu privire la rezultatele conferinței parlamentare. Pot spune că aproape toate țările implicate în aceste relații fac parte și din, uh, din OMC. Va trebui să vedem ce se întâmplă acolo și unde putem avea și noi o contribuție concretă pentru a modela viitoarea relație în interesul cetățenilor și a tuturor celor 28 de state membre, precum și în țările partenere ale regiunii ACP. Raportarea noastră din umbră, Lola Sanchez, dorește să sublinieze faptul că contextul despre care vorbim a obiectul de dezvoltare a minelului trebuie să se concentreze și asupra chestiunilor fiscale, dar și de îndatorare, pentru că aici va trebui să vedem cum anume putem contribui mai ambițios pentru crearea unui cadru care să încurajeze democrația, dezvoltarea durabilă și respectarea drepturilor omului. Noi, din partea GUNG, subliniem că poate anumite elemente cheie trebuie aduse în centrul relațiilor viitoare. Procesul post-Cotonou ar trebui nu doar ar trebui, ci trebuie să ofere un cadru echitabil pentru parteneri de același rang, astfel încât să putem discuta probleme esențiale care țin de comerț echitabil. Iar în această relație trebuie să ținem cont de faptul că liberalizarea comerțului ca atare nu are doar consecințe pozitive pentru dezvoltarea durabilă, deci trebuie să legăm cele două aspecte. Subliniem și voința noastră de a solicita instrumente obligatorii pentru a garanta uh, obligațiile și responsabilitatea sectorului privat în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, așa cum s-a discutat în mai multe comisii din, această, din acest Parlament, pentru a exista o obligație orizontală în ceea ce privește cooperarea noastră comercială cu aceste țări. țările partenere trebuie respectate în a putea să ia decizii în favoarea demnității popoarelor lor. Ar trebui să um, avem în vedere și sustenabilitatea datoriei publice și cooperarea în domeniul fiscal pentru a combate evaziunea fiscală și a genera mai multe venituri la buget. La Geneva s-a discutat și de faptul că este nevoie să ne întărim uh, eforturile în combaterea corupției. Ți-a spus acolo că este nevoie de mai multe dezbateri pentru viitorul relației uh, dintre țările partenere, inclusiv în ceea ce privește aspectele demografice. GUE împărtășește valorile și principiile exprimate și aștept și sperăm că vor fi incluse în viitorul acord și așteptăm cu interes o colaborare foarte constructivă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ce doream să spun s-a spus deja, însă aș profita de ocazie pentru a sublinia importanța parteneriatului și a activității depuse de Pedro Silva Pereira. Cred că e un raport uh, echilibrat. Am să contribui cu câteva amendamente care nu sunt de natură a contracara principala direcție a raportului, pe care îl consider în continuare echilibrat, dar sunt niște lucruri care putea fi ajustate Odată provocările la nivel mondial, vrem să spun că nu e vorba doar de noi provocări. Și acest lucru trebuie spus în raport. De asemenea, sunt anumite fragmente unde se vorbește de eradicarea sărăciei în raport vorbesc de reducerea sărăciei, eu aș vrea să fie eradicare peste tot. De asemenea, se vorbește și de responsabilitate corporatistă. Se vorbește de societatea civilă, dar și uh, societățile comerciale trebuie menționate în acest context. Și unde vorbim de valori, ar trebui să introducem dezvoltarea durabilă. S-a vorbit de dezvoltare, dar nu de dezvoltare durabilă în acest raport. Și aș fi dorit uh, un amendament în acest sens. Cred că ce a pus în raport uh, Pedro Silva Pereira e important. Implicarea Parlamentului în dezbaterile preliminare, noul parteneriat. Însă, în același timp, cred că e important ca Parlamentul European să discute aceste chestiuni. Adunarea parlamentară mixtă este un organism important în relația ACPUE. Însă, după cum spuneam, sprijin pe deplin raportul cu amendamentele menite doar la ajusta pe aici, pe acolo. Dau acum uh, cuvântul Comisiei. Înțeleg că avem doi reprezentanți la două directorate generale. O plăcere, totdeauna. Să vedem mai multe puncte de vedere din partea Comisiei. Vă rog. Mulțumesc. categoric relațiile dintre Uniunea Europeană și țările ACP sunt relații cu tradiție. Acordul la Cotonou e un acord unic care are elemente cu forță obligatorie, dată gândire și la conținut și la protagoniști, la părți. Evaluăm în prezent ce funcționează și ce nu din acordul prezent. Rezultatele vor fi publicate în iulie Știm că sunt lucruri care merg, uh, acordul de la Paris, uh, contribuim la eradicarea sărăciei, rezultate pe pace și securitate, dar sunt și probleme și chestiuni unde este încă loc de îmbunătățiri. În ceea ce privește viitoarele relații și gestionarea acestui parteneriat, ar trebui să ne bazăm pe interese comune, evident, începând cu interesele Uniunii Europene, și urmat apoi de încercarea de a găsi elemente comune, intențiile merg dincolo de faza strict de dezvoltare și se bazează pe principiul egalității dintre parteneri. Chestiunile vizate sunt de ordin mondial, țin de comerț, dezvoltare și migrație. Acestea ar fi temele importante. Sigur, trebuie să luăm în calcul uh, contextul actual. Nici ACP, nici Uniunea Europeană nu mai sunt ce erau în anul 2000. Avem uh, și acordul pe Agenda 2030, care ne va oferi o bază de reflexie în acest sens. Uh, se detaliază acolo obiectivele de dezvoltare, agenda Visa Beba de asemenea, se vor impune, prin urmare, o serie de adaptări și corelații cu viitoarele uh, parteneriate. Odată ce am decis ce vrem să facem, trebuie să, să, să discutăm cum vom proceda. Importante sunt aici principiile subsidiarității și complementarității. Avem uh, nivelul ACP, național, continental, regional chiar și trebuie să vedem uh, ce element poate fi cel mai bine pus în joc la ce nivel. Nivelul național nu totdeauna e cel recomandat. Trebuie să învățăm din uh, lecțiile acord, uh, actualului acord și să vedem uh, care vor fi viitorii parteneri. Ne gândim în principal la societatea civilă și sectorul privat. Acestea ar fi, în esență, componentele principale ale propunerii pe care o pregătim pentru finele acestui an. Vă mulțumesc! Mulțumim și colega noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt, pot să vă spun că suntem de acord cu acest apel de a avea dispoziții cu forță obligatorie vizând dezvoltarea durabilă și este esențial pentru noi de asemenea să păstrăm componentele și clauzele vizând drepturile omului. În ceea ce privește următorul lucru pe care doream să-l evidențiez, în avizul pe care îl pregătim uh, se menționează implicarea societății civile. În această dimineață ați avut o discuție pe o temă similară. Știți că implicarea societății civile va juca un rol important în punerea aplicarea EPA de către Comisie și, de asemenea, în context post-Cotonou, e un aspect pe care vom analiza îndeaproape. Vă mulțumesc! Mulțumim! David, dacă dorești să închei. Foarte pe scurt, uh, uh, spunea Comisia că nu se uh, cere în avizul lui Pedro, nu se cere această forță obligatorie. Cred că faceți o confuzie între raport și aviz. Autorul avizului s-a referit doar la chestiunile comerciale, în ceea ce privește asistența, de exemplu. Nu a intrat în detalii, dar a făcut un apel la ajutor pentru schimburi economice. E o strategie rezonabilă, dacă ne gândim la specificul comisiei noastre. Și intenția e de a racorda aceste țări la sistemul global de schimburi comerciale. Raportorul perfect justificat de altfel, cere păstrarea acestei entități ACP. Să discuta dacă nu cumva ar trebui să rupem trei componente, însă el spune că nu, ACP trebuie să rămână un singur partener. Și, repetând ce am spus deja, există trei piloni. Comerțul este unul din cei trei piloni și orice s-ar întâmpla, comerțul ar trebui să rămână un pilon și să devină eventual pilonul principal al relației noastre. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Adoptarea proiectului de recomandare 13-14 iulie. Termenul de depunere a amendamentelor 21 iunie la ora 6. discutarea amendamentelor 31 iunie în ședința noastră. Mulțumesc! steht hier in Noten, aber es ist der 30. 30, nu 3. 30, nu 31, mi s-a trage atenția, da. Stimați oaspeți, stimați colegi, Iată, s-a întâmplat un lucru extraordinar, suntem în avans față de program. Total neobișnuit. Sigur, audierea noastră începe la 4 și jumătate. Luăm acum o pauză. 14 minute și începem exact la 4 și jumătate o cafea rapidă și audiere. privat, s-a lăsat lucrurile. Bine. So, ladies and gentlemen, please take your seats. Stimați colegi, vă rog să vă luați locurile. So, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, it's uh... Domnilor și domnilor, stimați colegi, am plăcerea de vă ura bun venit la această audiere publică organizată de Comisia INTA. Astăzi ne concentrăm pe politicile comerciale ale Uniunii Europene și viabilitatea lanțurilor de valoare la nivel mondial. Respectăm principiul nostru al durabilității și vrem să integrăm această componentă a durabilității în lanțul de valoare la nivel mondial. Pentru mine este un lucru deosebit de important. Cred cu tărie că activitățile comerciale s-au schimbat în ultimii ani și modelul lui David Ricardo nu se mai aplică, nu neapărat. Cel mai adesea nu e vorba de schimburi de produse, ci e vorba tot mai mult de schimbul cu produse intermediare. 75% din comerțul global ține de lanțurile de valoare. Trebuie de aceea să ținem cont de acest aspect și să ne gândim dacă are rost să mai lucrăm cu acorduri comerciale între state sau trebuie să ne concentrăm pe lanțurile de valoare. Există și un trilog cu Consiliul privind această legislație. Iată un exemplu de concentrare pe lanțurile de valoare de la mină până la telefonul mobil în care se regăsesc mici cantități din minereu respectiv. Un telefon mobil, de altfel, e un bun exemplu bun. Un telefon mobil Dacă ne gândim la metal și la plasticul din el, presupune deplasări de 32.000 de kilometri, fiecare aparat. Elementele din acest telefon vor fi trecut 100 de frontiere înainte ca produsul finit să intre pe piață. Sigur, cetățenii europeni, publicul cere responsabilitate din partea mediului de afaceri și din partea factorilor de reglementare. Este, prin urmare, o plăcere reală să discut acest lucru cu experți și cu colegi de la Comisia DEVE. Două lanțuri de valoare sunt de interes deosebit, odată în materie de produse textile, îmbrăcăminte. Vă amintiți ce s-a întâmplat în Bangladesh acum trei ani? Nu cred că s-au luat toate măsurile necesare de la acea tragedie pentru a garanta că, într-adevăr, există un lanț de aprovizionare cu adevărat echitabil în sectorul textil și al produselor de îmbrăcăminte. Știu că la DEVE se pregătește un raport în acest sens. Pe de altă parte, sectorul agroalimentar, un sector în continuă creștere și, și aici se pune problema durabilității în lanțul de valoare, mai ales în ceea ce privește forța de muncă. La summitul G7 s-a menționat transparența acestor lanțuri de valoare la nivel mondial. Însă asta nu e destul, trebuie să facem mai mult și asta vom discuta astăzi. Și anume dacă regulile comerciale și practicile de afaceri ar trebui să fie privite din perspectiva întrebării cum putem asigura durabilitatea. Avem alături de noi o serie de distinși experți și primul vorbitor vine de la Comisia Europeană, doamna Sandra Galina, DG Trade. Dânsa este director pentru dezvoltare durabilă. Dânsa este expertul din partea Comisiei. Îi dau cuvântul acum pentru 5 minute. Uh, thank you, Chair, and good... Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, mă bucură foarte mult să particip la această ședință. O să trec direct la subiect. Lanțurile valorice globale nu ar trebui să fie un mijloc pentru a opaciza modul în care se produc bunurile. Și o să încerc să explic acest lucru. Există multe unghiuri, mă bucur să văd că Uh, vom vorbi și despre producătorii mai mici, nu doar despre lanțurile mari, dar trebuie să înțelegem că pentru această transparență cerută de consumatori, acesta nu este un subiect marginal, această responsabilitate corporatistă sau uh, oricum am vrea să-i spunem, conduită corporatistă. În primul rând vreau să vă spun că este un subiect foarte complex și are nevoie de mulți actori. În primul rând, haideți să uh, clarificăm un pic dimensiunile. Avem o dimensiune externă, ca eu sunt aici reprezentând o întreagă serie de măsuri care reprezintă dimensiunea externă, dar și în bucătăria internă avem un o de la DG DEVCO, că aceste politici vizează și conduita responsabilă de afaceri cu țările terțe. Și apoi trebuie să înțelegem că există și o dimensiune internă foarte puternică. Și asta ține de DG Grow. Este în bucătăria comisiei, cum spuneam. Și uneori există ușoară confuzie cine ce face, pentru că acesta este subiectul și toată lumea crede că uh, o anumită parte a comisiei tratează subiectul. Asta înseamnă că există mai multe domenii de politici care sunt afectate și nu i-am menționat pe toți pentru că lisește o bucată mare de politici care se referă la uh, politicile externe, deci uh, care au și ele un impact. Este un domeniu complex și DG Trade, pe care încerc să-l reprezint aici mai mult decât uh, Comisia, din păcate, are anumite instrumente și încercăm să profităm de aceste instrumente și o să revin la problema Bangladeshului care a fost ridicată de președinte pentru că s-ar putea să avem niște schimburi de păreri care să fie fructuoase. Cum am spus, este o situație complexă și în acest sistem complex, noi la DG3 am încercat să mergem multilateral, bilateral și unilateral. Partea unilaterală este GSP+, Plus. putem trece repede peste ea. Această responsabilitate sau această conduită responsabilă înseamnă că respect și drepturile omului și anumite standarde de muncă. Deci dimensiunea unilaterală o știm deja. Dimensiunea bilaterală am spus că avem capitole cu prevederi de dezvoltare durabilă, toate sunt, pot fi îmbunătățite, dar este începutul unei măsuri. Și am fost activ și în, într-o formă multilaterală și cred că acolo ar trebui să încercăm să îmbunătățim și să consolidăm prezența noastră. Pentru că ideea mea este că Europa singură nu poate gestiona acest proces. Cu cât ieșim mai mult, cu cât ne îndreptăm mai mult spre instituțiile internaționale, și aici mă bucur să spun că lucrăm uh, strâns cu uh, Organizația Internațională a Muncii și lucrăm și cu OCDE. Am văzut că avem și un vorbitor din partea OCDE aici și sper că și ea va menționa toate inițiativele pe care UE le sponsorizează într-un fel sau altul, uh, în special pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru că noi credem în standarde care nu uh, atrag dumpingul social. Poate nu uitați uh, trauma de la Seattle, acolo unde am încercat să introducem dimensiunea umană la OMC. Ceea ce aș putea spune este că am încercat să inovăm și aici avem mineralele din zonele de conflict pe care le-ați menționat și fie că sunt obligatorii, fie că sunt voluntare, standardele trebuie să fie respectate și o să ajung acolo. Și uh, am avut niște programe, cum ar fi cel din Bangladesh. Îmi imaginez că ați citit documentele recente și sentimentul meu este că pentru moment ne-am angajat în siguranța la locul de muncă, am uh, donat bani, dar atunci când uh, vorbim despre drepturile lucrătorilor, poate ar trebui să continuăm uh, munca noastră. Deci am început cu guvernul din Bangladesh și acum o să luăm măsuri mai aprofundate în acest domeniu, care, din punctul meu de vedere, nu a fost neapărat neglijat, cât tratat cu mai multă delicatețe. Ceea ce este important din experiența noastră este să avem o abordare cât mai țintită pentru ceea ce ne dorim să obținem. Rețetele nu sunt pentru dumneavoastră, pentru că noastră sunteți uh, păpușarii politici și atunci uh, trebuie să aveți o idee clară noi am decis și comisarul a menționat acest lucru, să avem un premiu pentru comerțul echitabil. Este important să existe o recunoaștere, pentru că produsele au uh, anumite PPM-uri, anumite lucruri care sunt acceptabile pentru consumatorii din Europa. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie să construiești încredere și tocmai aici avem nevoie de intervenție politică. Tehnocrații ca mine nu pot să convingă guvernele. În primul rând, sectorul privat trebuie să vadă că există o piață. Din păcate, lucrurile încă funcționează așa. Dar trebuie să existe și un guvern care să-i susțină și aici încrederea guvernului este esențială. Poate Comisia să gestioneze singură acest lucru? Nu. Este un mediu complex și avem nevoie de presiune politică. La fel cum, are nevoie și, cum au nevoie și Statele Unite pentru a antrena asemenea schimbări. Dar schimbările au nevoie de timp. Acesta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Probabil ați văzut uh, concluziile conferinței uh, muncii de la OIM, Cred că sunt niște concluzii importante pentru că creează pentru noi o cale de urmat, poate calea e mai lungă decât ne așteptam, dar ea există. Aș vrea să menționez o inițiativă care cred că merită menționată, cele 9 milioane pe care le dedicăm acestei conduite responsabile în Asia. Avem țări precum Myanmar sau Thailanda, și vă rog să ne invitați încă o dată pentru a vă explica ce facem acolo. În concluzie, responsabilitatea partajată. Facem lucrurile, dar nu e suficient, trebuie să le placă și celorlalți. Trebuie să alegem căile unde vom avea cel mai mare impact, mai de aceea v-am uh, indicat că uneori multilateralismul funcționează mai bine decât bilateralismul și poate am putea utiliza cooperarea pentru dezvoltare mai bine pentru a promova ideile noastre și apoi să lucrăm mai mult cu dumneavoastră și cu statele membre. Uh, <laughs> Mulțumesc foarte mult. Da, există mișcare și există loc de îmbunătățire. Mulțumesc foarte mult. Și acum o să îl uh, rog pe vicepreședintele Comisiei DEVE să prezideze primul panel. Mulțumesc, domnule președinte. Comisiile noastre a organizat recent o dezbatere comună în ceea ce privește inițiativa europeană mult așteptată pentru sectorul uh, îmbrăcămintei și mă bucur să continui astăzi discuțiile pe marginea acestui subiect foarte important. Nu știu câți dintre noi își mai amintesc câți au murit la, în accidentul de la Rama Plaza. Își mai amintește cineva? Intervenție din sală fără microfon. Deci 1138. Dar nu cred că sunt la fel de mulți oameni care să-și amintească această tragedie uriașă. După trei ani, Comisia, prin DGDEFCO, are o abordare multiactor pentru a forța o responsabilitate socială în domeniul, în acest sector și pentru a îmbunătăți condițiile de mediu și uh, drepturile lucrătorilor în aceste țări. Având în vedere că Uniunea Europeană este o piață de desfacere uriașă pentru textile și îmbrăcăminte, angajamentul UE este cât se poate de urgent în acest domeniu. Așa cum a recunoscut și Consiliul, uh, în concluziile sale recente din, din mai 2016, în ceea ce privește Uniunea Europeană și lanțurile de valoare globale, acest subiect este de o relevanță deosebită în uh, acest context, pentru că țările în curs de dezvoltare pun niște provocări uh, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și creșterea pentru țările mai vulnerabile. Aceste lanțuri valorice complexe se bucură din, de din ce în ce mai multă atenție din cauza condițiilor de lucru scandaloase din companiile furnizoare. Suntem conștienți de problemele structurale persistente în acest sector, cum ar fi munca la distanță, munca forțată în rândul copiilor, o încălcare flagrantă a drepturilor omului, o încălcare flagrantă a condițiilor de mediu în țările producătoare. Marea majoritate a, textile, a importurilor de textile în UE origina, sunt originare din Asia, acolo unde lucrătoarele câștigă 60 de euro pe lună. Este evident că acesta nu este un salariu decent. Dar și în țările vecine, cum ar fi Turcia, avem salarii mici, condiții proaste de lucru, care sunt din ce în ce mai normale, mai ales având în vedere influxul de refugiați sirieni. Și problema este că acum vedem multe companii multinaționale care nu au respectat nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere juridic, chiar și după ce s-au întâmplat aceste dezastre. There is a wealth of Există o intervenție a societății civile care încearcă să impună o conduită responsabilă în acest sector și este vital să avem o coerență între inițiativele existente și să plecăm de la uh, ceea ce avem deja pentru a căuta sinergii, deși nu ar trebui să excludem și măsuri uh, posibile legislative. Aici este util să avem uh, paralele între cu măsurile de a crește responsabilitatea în sectorul minier. Problemele sociale din acest sector sunt extrem de importante pentru noi. Avem o răspundere specială nu doar, pentru, nu doar față de lucrătorii din aceste țări cu care facem schimburi comerciale, ci și față de consumatorii de acasă. Și de aceea aștept cu interes să aud părerile oratorilor noștri și dau cuvântul acum lui Sherry Stevenson, care lucrează la Centrul Internațional pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă, timp de șapte minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Vă mulțumesc pentru invitația de a mă adresa dumneavoastră. Mi s-a cerut să fac o imagine de ansamblu a problemei guvernanței lanțurilor globale de valoare și ce înseamnă asta pentru sistemul comercial internațional. Acum suntem conduși de fluxuri de investiții unde business to business reprezintă 70% din bunuri și aproape 3 sferturi din, uh, bunuri, din serviciile schimbate la nivel uh, global. Aceste lanțuri valorice au definit modul în care companiile fac afaceri. Uh, majoritatea companiilor, majoritatea guvernelor doresc ca companiile lor să aplice aceste standarde. Cercetările au arătat că țările în curs de dezvoltare care au o participare activă cresc cu 2% mai rapid decât uh, cele din țările în curs de dezvoltare care nu le aplică. Dar ceea ce este o provocare este gama de factori inclusiv uh, cele care se ocupă de fluxurile de date, comerț și așa mai departe și tot ce uh, se înscrie de desubt. Aceste um, lanțuri uh, globale reprezintă lucruri diferite pentru oameni diferiți și este necesar să nu se țină cont de granițe în acest uh, sens. Pentru guverne, Uh, acest lucru este extrem de important, la fel și pentru um, sindicate, pentru că aici vorbim despre un nou mod de a face afaceri și un nou mod de a ne gândi la um, structuri. Cum spuneam, aceste lanțuri valorice au mai multe uh, sensuri în funcție de cine privește lucrurile și de cine răspunde la întrebare. Uh, pentru că acest lucru poate fi văzut din trei perspective a firmelor, a țărilor individuale și a sistemelor internaționale de comerț. Să ne analizăm deci pe toate trei. La nivelul companiilor, lucrurile sunt clare. Se referă la modul în care sunt organizate activitățile în firmele participante. De obicei, firmele conducătoare stabilesc niște parametri. În lumea noastră globalizată vorbim despre multinaționale care practic stabilesc uh, guvernanța prin uh, activitățile de externalizare. Deci la companii știm că motivația primară este maximizarea profitului într-o lume globalizată precum și responsabilitate socială. Modul în care se poziționează în lanțul valoric și tipul de structură adoptată depinde și de tipul de producție, precum și de mediul de afaceri și de abilitatea pe care o au să aplice contractele în țara respectivă, ceea ce va influența alegerea lor în fiecare dintre segmentele din lanțul valoric. Așa cum am spus, obiectivul unei companii în aceste organizații este să creeze cea mai uh, eficientă cale de producție. Și aici se pune întrebarea cum se împart beneficiile între companiile mari și companiile mici și mijlocii în uh, diverse părți. La nivelul uh, statelor, fiecare guvern analizează aceste lanțuri valorice pentru a stabili un set de măsuri pe care companiile se le poate aplica. Guvernanța este motivată de dorința de a se poziționa favorabil pe piața internațională pentru a atrage investitori și pentru a crește creșterea economică, pentru a stimula transferul de tehnologie și pentru a promova dezvoltarea durabilă. Mulți analiști au sugerat că această politică este în primul rând națională și internă și că participarea unei țări la aceste uh, lanțuri valorice este voluntară. Este necesar, dar nu suficient să ai o politică de, a piețelor deschise, pentru că aceasta nu este eficientă dacă nu ai și oamenii care să ofere valoarea. Un factor cheie este politica care încurajează serviciile concurențiale, o politică care să încurajeze investițiile, o corupție minimă și uh, un mecanism de apel în cazul în care există dispute. De asemenea, este nevoie de o gestionare vamală eficientă care să permită uh, o funcționare bună a companiilor. La nivelul sistemului internațional de comerț, aceste lanțuri valorice nu au fost exploatate sau explorate suficient, pentru că aici vorbim despre decizii care afectează fluxurile de investiții între mai mulți parteneri comerciali sau în întreg sistemul. Unii au spus că este vorba despre o discrepanță la acest nivel care a fost lăsată de OMC, din cauza preocupării privind uh, runda de la Doha. Și din această cauză avem uh, uh, piețe economice unice care impun anumite reglementări pentru proprii membri. Aceste inițiative noi de uh, negociere, TTIP, spre exemplu, vor uh, afecta și eficiența acestor lanțuri la nivel sistemic. Știm că această discrepanță s-a creat pentru că regulile OMC sunt depășite în urmă cu 20 de ani. Internetul era o tehnologie emergentă și mm, practic de-abia apăruse. Lipsa de acoperire a anumitor discipline cheie care sunt vitale pentru operarea acestor lanțuri este un alt motiv pentru acest vacuum. Lipsa unui uh, comerț digital, spre exemplu. Și există un forum care permite membrilor să discute modul în care se interacționează în acest lanț valoric. Având în vedere că noțiunile de lanț valoric pot fi atât de diferite, toate perspectivele trebuie să fie înțelese atunci când discutăm acest subiect motivațiile celor din sectorul privat și, celor, uh, și al statelor națiuni pot să intre în conflict cu obiectivele de a avea un sistem bazat pe reguli pentru comerț. În lipsa unor măsuri OMC care să se ocupe de subiectele de relevanță pentru secolul 21, acordurile regionale vor continua să umple golul Thanks a lot. So we got... Uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că avem o imagine de ansamblu acum. Mulțumesc. Și acum, unul dintre mari actori, uh, Pierre Odgard, uh, care reprezintă investitorii privați și în calitate de reprezentantă a Asociației pentru Textile din Danemarca. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere interesantă. Permiteți-mi o scurtă introducere. Sunt expertă în uh, RSI, în domeniul textilelor din Danemarca Organizația noastră este una bazată pe membri în care se asociază circa 51% din uh, sectorul aferent din uh, Danemarca. În ultimii 3-4 ani am efectuat cursuri de training pentru membrii noștri în ceea ce privește principiile călăuzitătoare ale ONU. Aș dori să vă prezint concluziile mele pentru că eu cred că dacă analizăm orientările globale pe care le avem deja, există așa numit uh, Global Compact al ONU pentru adresat firmelor la comportamentul pe care trebuie să îl afișeze și apoi mai există și orientările tot ale ONU pentru uh, companii în ceea ce privește drepturile omului. Și Plecând de la aceste orientări, există deja un instrumentar. Ce trebuie să facă companii, ce trebuie să facă companiile, care este responsabilitatea companiilor, ce trebuie să facă guvernele și, și organizațiile multinaționale și ne arată și o manieră în care parteneriate și inițiative multilaterale vor putea rezolva probleme. Cred că avem așadar un instrumentar și cadru necesar care ne arată ceea ce trebuie să facem. Problema este că nu o prea facem, nu se prea implementează. Și există jucători mari în sectorul textilelor și a modei, multinaționalele, care știu cum trebuie să procedeze și o și fac. Însă dacă ne uităm în contextul danez, circa 59% din companiile noastre sunt IMM-uri. Nu au resursele necesare, nu au cunoștințele și competențele necesare pentru a folosi acest UN Global Compact sau orientările de principiu. Și de aceea, în bordul nostru am hotărât că trebuie să facem ceva la modul serios și am uh, conceput un proiect am, și discutând cu ministrul danez pentru dezvoltare, dânsul ne-a spus că se pare că este o bună soluție. Adresați-vă și celorlalte asociații sectoriale din Danemarca și încercați să faceți un uh, parteneriat. Am făcut acest lucru și împreună cu Camera de Comerț că începând un plan de acțiune care are trei centre tematice, pentru că trebuie să abordăm odată lipsa de cunoștințe la nivelul IMM-urilor, lipsa de resurse și trebuie să le ajutăm să creeze capacități pentru ca ele să știe ce trebuie și ce pot să facă. Pentru că o companie mică nu poate spune, da, sunt o companie mică, ce am eu de a face cu drepturile omului, dar există acest uh, ghid uh, al ONU și el trebuie respectat. Deci, în acest proiect ne propunem să întărim capacitatea RSI în companiile daneze, în companiile de textile și domeniul modei, întărirea capacității RSI și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață și a protecției mediului în țările de producție, în țările așadar cu venituri mici, unde aproape 99% din producția textilă este externalizată și un ultim punct important, trebuie să mergem și spre consumatori. Trebuie să le spunem ce reprezintă textilele durabile, astfel încât consumatorii să fie educați și să poată crea până la urma urmei cerere pentru textile durabile. IMM-urile din Danemarca îmi spun că nu produce îmbrăcăminte cu logo-ul respectiv al producției durabile pentru că nu avem o piață, dar ideea este de a crea piața prin, informând consumatorii. Deci trei pași. Creare de capacități la nivel companiilor daneze și acest lucru presupune și informarea companiilor daneze cum că nu sunt în măsură să schimbe ele lumea singure, trebuie să colaboreze cu ONG-uri, cu sindicate, trebuie să abordeze chestiuni cu parteneri locali în țările de producție, pentru că altfel nu vor putea să își îndeplinească partea care le revine. Apoi mergem și în țările de producție și facem și aici cam același lucru, ajutând companiile daneze în dialogul lor cu furnizorii pentru a le arăta care este procesul de uh, respectarea acestor uh, linii directoare. Iar după ce produsul este realizat, sigur că trebuie ca consumatorul să fie cel care, informat fiind, creează cererea necesară. Cadrul juridic îl reprezintă liniile uh, directoare ONU, acest Global Compact și regulile OIM. Până acum, am uh, lucrat uh, și cu un proiect din Bangladesh, unde după toate inițiativele demarate în Bangladesh, Am înțeles totuși din teren că este foarte dificil să colaborez cu marile sindicate Însă noi le-am spus și noi, uh, asociații patronale, cer scuze, însă le-am spus și noi suntem o asociație patronală și noi considerăm că noi trebuie să ajutăm, să ajutăm pe membrii noștri în aceste chestiuni. Dacă noi colaborăm mai de aproape cu voi, putem construi un proiect prin care să venim să soluționăm astfel de probleme în Bangladesh. Ideea era că am vrut să arătăm omologilor de acolo acest caz de afacere al responsabilității sociale și cum uh, procedăm. Și în acest dialog, care durează de peste un an acum, am reușit să ne apropiem și în momentul de față combinăm uh, RSI și îmbunătățire de productivitate, pentru că Bangladeshul are nevoie de îmbunătățire de productivității. Combinăm Combinând aceste două chestiuni, sigur, am deschis o portiță astfel încât să uh, sindicatele să înceapă să promoveze și uh, responsabilitatea socială. Mulțumesc foarte mult, mesajul este clar, dispunem de mijloacele necesare, haideți să trecem la treabă. Acum are cuvântul Iorgos Altințis, ofițer de politici economice și sociale din cadrul Confederației ITUC. Mulțumesc foarte mult. Aș începe prin a spune că lanțurile de valoare globale au reprezentat un instrument de dezvoltare în ansamblu, totuși. Există probleme serioase și deficite serioase, așa cum au fost ele deja identificate la conferința OIM de la începutul anului, în anumitate de asociații patronale, sindicate și guverne. Acest lucru din două motive principal. 1. Încercarea de a nivela în jos condițiile și în al doilea rând, dezechilibrile și asimetriile de putere care există pe aceste lanțuri globale de valoare. Există mari uh, achizitori care au foarte multă putere și producători mici. Și de aceea este important să îmbunătățim capacitatea de negociere a producătorilor pentru a putea capta mai multă valoare. Am în față o analiză pe, de făcută pe costura unui blu care costă 22 de euro și cum se distribuie pe diferite secțiuni. Fabrica din Bangladesh câștigă doar 1,16 dolari din cei 22, dintre care 90 de cenți sunt costurile de producție, incluzând profitul, și doar 26 de cenți merg în salarii. Alt exemplu similar, unde vedem că mai puțin de 1% revine salariaților sub formă de salari și alt exemplu în care acest procentaj este 0,6. Uh, alt exemplu, compania de transport câștigă 3,6 dolari. Deci alte părți de pe lanțul de valoare, alți actori din acest lanț de valoare câștigă mult mai mult. În scrisoarea adresată lui Guy Ryder, directorul general al OIM, cel care reprezintă până la urmă principiile călăuzitoare ale uh, ONU, spune că ar trebui luate măsuri pentru a contracara adver, uh, efectele adverse asupra drepturilor omului, pentru a elimina acele stimulente pentru furnizori de a face rabat de la calitate în ceea ce privește standardele de muncă. În um, principiile OIM există un capitol introductiv în care se recunosc deficitele de guvernare. În multe țări în curs de dezvoltare, acolo unde există majoritatea producătorilor, nu există legislație corespunzătoare și de multe ori nici nu se aplică în mod adecvat și așa se ajunge la acest deficit de guvernare, iar uh, formularea este să creează un mediu permisiv pentru ca companiile să aibă un efect uh, advers asupra drepturilor omului. Practic, companiile instrumentalizează uh, Um, această situație în care anumite țări în curs de dezvoltare nu își pot impune propriile legi. În Bangladesh, de pildă, ministrul muncii de acolo a spus că munca ieftină reprezintă unul din avantajele competitive ale acestei țări, la fel și mm, Malaezia a considerat acest lucru în trecut, deci uh, este practic o politică dorită de a menține salariile cât se poate descăzute. Sigur că acest lucru face ca salariile să fie sub uh, un uh, minim legal și sub uh, standardele necesare pentru un trai decent. Anumite activități au fost externalizate și spre muncitori la domiciliu, în marea majoritate femei și de multe ori condițiile sunt aproape de sclavagism. Deci muncă precară, de fapt, uh, cu aproape cu foarte puține excepții sau cu excepția puținor sectoare. Am petrecut la la ILCO două săptămâni, unde am avut discuții cu mulți angajatori și multe guverne și am constatat că avem aderenți în uh, ceea ce promovăm decizia OIM este că guvernele trebuie să promoveze în mod activ dialogul social și aici mă refer în special la instrumente precum acorduri cadru la nivel global prin care multinaționale și confederații sindicale negociază niște acorduri de asemenea și promovarea drepturilor fundamentale la locul de muncă, pe lanțul de valoare. Guvernele pot propune ca și aceste um, procese de due diligence, de respectare a condițiilor să fie aplicate și în firmele de stat și să se creeze un mediu uh, capacitator pentru companii pentru a aplica sau integra aceste proceduri în sistemele lor de gestiune și, în al doilea rând, guvernele trebuie să comunice companiilor ce anume se așteaptă de la ele, inclusiv prin reglementări obligatorii. În ultimul aliniat al acestui document se ia decizia de a evalua situația în anul viitor, ceea ce ar putea duce în final la o convenție. Noi am, am promovat ideea unei convenții deja de ani de zile în care acest uh, proces de due diligence și de respectare a condițiilor să devină obligatoriu pentru toate părțile implicate. Consecințe pentru viitor pe baza principiilor uh, călăuzitătoare. ar fi posibil ca firmele mari care captează partea principală din valoare, să își schimbe modelele de afaceri, astfel încât să integreze în procesele lor și uh, această respectare a drepturilor fundamentale prin salarizare corespunzătoare și condiții de muncă. Aspecte care până acum sunt uh, externalizate. Sperăm că și la nivel de OCDE aceste aspecte vor uh, fi detaliate pentru a vedea cum se va putea face și implementarea în practică. Mulțumesc foarte mult! Iată deci o nuanță diferită sau o fațetă diferită a aceleiași probleme. Avem acum o sesiune de întrebări și răspunsuri. Adam Leeds pentru început. Thank you, Chair, for this word. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, experților le mulțumesc pentru cele prezentate. Mulți dintre noi vă cunoaștem, uh, pentru că de 2 ani de zile mă ocup și eu de sectorul textilelor. Am avut o conferință la nivel înalt la Comisia Europeană, DGDEFCO, și-a asumat uh, încercarea de a elabora o analiză și de a o prezenta. Multe serviciile Comisiei au participat, a fost foarte important că avem acest punct de pornire pentru inițiativa Comisiei. Mulțumim uh, și pentru contribuțiile noastre. Exemplul Danemarcei e foarte important. Însă, important este, după cum s-a spus, că rolul important aici este al inițiativelor naționale. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în Europa, care e situația, dar inițiativa daneză e deja bine cunoscută. Înțeleg că Franța, Olanda și Germania merg pe această cale. Președinția olandeză a Consiliului a insistat și în 4 iulie înțeleg că se va prezenta o nouă inițiativă în materie de guvernanță. Mă întreb care este perspectiva noastră a sectorului sindical. Ce inițiativă națională, în opinia dumneavoastră, este mai progresistă și de ce? Înțeleg că sunt șapte astfel de inițiative naționale în Europa, se pregătește opta. Suntem recunoscători domnului Mimița că a împins lucrurile și ne întrebăm cum se vede această inițiativă din partea sectorului uh, sindical și din partea patronatelor. Care ar fi cel mai bun model? Cum vedeți lucrurile? Și Uh, by the development field, but also by trade. So I'm looking forward to that. And... Am întrebat și pentru comisie. Cum vedeți uh, activitatea președinției olandeze? Au procedat așa cum trebuie sau nu? Și ce ar, inițiative ar trebui să continue sub celelalte președinții? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările făcute. Suntem cu toții de acord că este una din cele mai importante chestiuni cum putem organiza un lanț valorii care să răspundă la cerințe de ordin social, economic și de mediu. Suntem de acord cu ce spuneați vis-a-vis -vis de situația din Bangladesh. S-au vorbit și despre mineralele din zone de conflict. Astăzi sperăm că vom încheia trilogul pe această temă. Vrem să existe să existe obligații mai stringente Însă, chestiunea în ultimă instanță este de voință politică. Să existe un cadru de cooperare care să stea la baza tuturor acordurilor, a abordării noastre în cazul uh, schimburilor comerciale. putem găsi un răspuns concret la cele prezentate de dumneavoastră numai dacă avem pe masă soluții concrete. Probabil dumneavoastră aveți întrebări la această întrebare a mea. Cum am putea crea un mecanism de consultare pentru a monitoriza corupția guvernamentală și încălcarea drepturilor omului în state terțe? pentru că există posibilitatea ca firmele de acolo să convingă guvernele locale să nu lucreze cu atâta precizie pe care ne-am dorit noi. Și atunci, închei imediat, folosim regulile OECD. Dar cum includem componenta structurii de preț. Vorbeați dumneavoastră de acest lucru pentru a internaliza aceste reguli. Trebuie să combinăm această componentă a comerțului internațional cu activitatea INTA sau ITRE într-o încercare de a defini și regulamentele privind piața internă. E o provocare pentru noi toți să dăm dovadă de mai multă responsabilitate și de precizie. Mulțumesc. Mulțumesc. Întrebarea este cum ne asigurăm că lanțurile valorii centrale sunt durabile din acest punct de vedere menționate anterior. Sunt niște limite și în materie de urgență obligatorie. Noi insistăm și insistăm, sigur. Însă mm, povestea nu se termină aici, nu se rezolve peste noapte toate problemele și mă întreb ce părere aveți și dumneavoastră în acest sens. Nu e suficient să ne mai concentrăm doar pe raportare. Trebuie să se facă ceva. Dacă lucrurile nu merg bine, dacă posibilitățile sunt limitate, mă, mă întreb dacă v-ați întrebat cum, de exemplu, noi, legislatorii europeni, am putea să ne asigurăm că nu ne limităm la raportare și monitorizare, ci că, într-adevăr, facem ca lucrurile să meargă bine. Și ultima intervenție, IMA, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că au participat la această audiere. Și am o întrebare. Cred că pe lângă ceea ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți regulile referitoare la lanțurile valorice, În, în ceea ce privește achizițiile publice, ne putem asigura că firmele care primesc bani publici pot accepta solicitarea noastră să dea dovadă de răspundere corporatistă. Așa ne putem implica în dezvoltarea durabilă, pe lângă celelalte instrumente și factori. Aș vrea să știu ce vă așteptați de la noi? Ce am putea face noi pentru a asigura o mai bună implementare? acum uh, dau cuvântul doamnei Emmanuel Buton Stubbs, raportoare pentru aviz din partea Comitetului Economic și Social. Vă rog. Mulțumesc domnule președinte, că m-ați invitat uh, la ședința de astăzi. Avizul, textul avizului nostru este disponibil la intrarea în sală, a fost adoptat uh, aproape cu unanimitate, doar un vot împotrivă. 15 mai, recent, a fost o bună cooperare între toate grupurile de la ECOSOC, uh, patronate, sindicate și celelalte grupuri de interes reprezentate. Abordarea noastră a fost aceea de a începe de la faptele concrete și să încercăm să descriem funcționarea unor lanțuri de aprovizionare. Am uh, studiat uh, sectorul electronicilor și al textilelor. A fost foarte interesant pentru că funcționarea, rolul subcontractanților, rolul furnizorilor de materie primă, toate diferă. Pentru textile s-a spus vorbim de salarii mizere, muncă forțată, munca copiilor, pentru electronice, pe de altă parte, erau alte probleme, uh, slujbe jumătate de normă, ore suplimentare, accesul la programe de instruire și formare. Deci vezi că situația diferă. De asemenea, ați descris multe inițiative în prezent în desfășurare și sunt multe la nivel național, la nivel european, la nivel internațional. Însă e foarte interesant de văzut că există o dinamică extrem de bună între măsurile publice și cele private. În avizul nostru, care nu are decât 8 pagini, puteți găsi câteva dintre recomandările noastre. Am să subliniez câteva din ele. Una este aceea de a se clarifica rolul fiecarei părți implicate, pentru că nu poți cere multinaționalilor să-și facă treaba care ar reveni unui guvern și nu poți cere autorităților locale, care adesea nu au suficiente resurse, să se ridice la nivelul unor multinaționale într-o luptă egală. Nu, deci trebuie clarificat rolul participanților. Apoi, Trebuie să fim mai bine informați în legătură cu actuala funcționare a acestor lanțuri. E nevoie de date statistice. Trebuie să folosim mai bine bazele de date ale OMC-ului. Treia recomandare este aceea de a solicita o abordare ambițioasă și coerentă S-a spus deja că e important să existe o politică integrată pe plan extern, dar și intern. Pe piața internă avem multe de făcut, în materie de achiziții publice, în materie de etichetare, apoi, pentru că trebuie să ne asigurăm că transparența merge până la consumatorul final. Trebuie de asemenea să promovăm uh, exemple de bună practică și sunt multe, coaliția cu actori multipli e cea mai bună formă de lucru în materie de măsuri concrete și dacă se doresc rezultate concrete, sprijinim de asemenea diferite inițiative care aduc în teren instrumente de ordin practic care permit societăților comerciale să îmbunătățească situația și care le permit să se autoevalueze, de exemplu. De asemenea, încurajăm orice formă de dialog social transfrontalier care ar duce la o mai bună înțelegere a situației între sindicate și patronate. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru că ați venit astăzi alături de noi să ne prezentați poziția ECOSOC. Acum, înainte de a da cuvântul experților, cărora le voi acorda două minute fiecăruia, aș avea și eu o întrebare. Nu ne mulțumește foarte mult inițiativa Comisiei în materie de produse textile. Așteptăm propuneri concrete de multă vreme. Cu câteva săptămâni în urmă, chiar aici am avut o discuție cu câțiva reprezentanți ai Comisiei, să zicem, că nu au mers foarte bine lucrurile atunci. Știu că nu e Crăciunul, dar poate îmi spuneți, care ar fi dorința dumneavoastră ce ar trebui să facă Parlamentul în materie de sectoral textilelor, pe plan legislativ. Începem cu sindicatele acum, vă rog. Doar două minute. Care inițiativă națională e cea mai bună? Nu am sprijinit oficial una sau alta, însă există elemente pozitive în toate. Două lucruri care ar trebui să fie prezente în oricare inițiativă ar fi odată contractele dintre firma principală, cea centrală, și cele mai mici din lanțul de aprovizionare trebuie să nu mai fie indirecte, ci pe cât de directe posibil și apoi pentru contractele de termen, pe termen scurt, înlocuirea lor cu contracte pe termen lung. Dacă ai un contract pe, pe 5 ani și vinzi direct către o firmă centrală, atunci ai posibilitatea de a plăti salarii mai bune și respecta legislația muncii. Apoi, promovarea activă a acordurilor cadru globale. Sunt acorduri între sindicatele internaționale și corporațiile internaționale, pe de altă parte. Și un al patrulea element, promovarea activă a sindicatelor. Cel mai bun inspector e un sindicat. Și asta poate funcționa și într-o țară unde resurse sunt limitate pentru inspectori publici. Asta se poate întâmpla în cazul acordurilor comerciale cu GSP Plus și multe alte instrumente. Grupul nostru de la ILO a spus uh, că nu toate inițiativele private au dus la rezultate bune, dar pe de altă parte există intenții bune din partea multor firme și multor asociații patronale care trebuie încurajate. La a doua întrebare, corupție e o problemă uriașă. La conferință am vorbit de uh, protejarea denunțătorilor de conștiință, și misiunile europene pot prezenta rapoarte. Corupție ridicată înseamnă un plus de risc în procesul de dirigență obligatorie. A treia întrebare, remedii. Există un apel general privind căi de atac, de posibilitatea de a formula plângeri oficiale. Anul trecut, doamna Merkel a venit cu o inițiativă privind, privind acest uh, Vision Zero Fund, care compensează pe, despăgubește pe muncitori în caz de accidente și, de asemenea, politici de asigurare care atunci când apare o problemă, practic silesc firma principală, pe de la vârful lanțului de aprovizionare, să ia măsuri. Și foarte rapid încă două lucruri, achiziții guvernamentale, multe guverne includ clauze sociale, încurajăm sigur această componentă, dar de ce să nu intre și dirigența obligatorie acolo? Sigur, și acest element ar trebui să regăsească, dar concluziile Organizației Mondiale a Muncii deocamdată nu menționează acest lucru și ce vrem de la Parlament? Legislație la nivel european care să impună obligativitatea diligenței obligatorie. Se poate începe cu obligativitatea de extraterritorialitate și merge mai departe. Sprijin și inițiativa daneză de capacitare a IMM-urilor și anul viitor sprijinul dumneavoastră în discuțiile de la ILO, care ar putea duce la o convenție internațională. Intervenție fără microfon din sală. În ceea ce privește prima întrebare, vorbeați de câteva inițiative în țările europene. Există inițiative foarte bune în Germania și Olanda. Olanda și-a asumat rolul conducător noi colaborăm și cu Germania și cu Olanda și am vrea să colaborăm cu oricine altcineva. Însă, după cum s-a spus deja, trebuie să știm despre ce e vorba. Trebuie să integrăm această nouă metodă a obligatorii înainte de a putea colabora cu alte țări. Pentru că Trebuie să acumulăm experiență până când putem spune asta funcționează pentru noi, să vedem ce funcționează pentru noastră, ce elemente se pot transfera și ce s-ar putea cristaliza într-o soluție foarte bună. Apoi, în ceea ce privește obligativitatea diligenței, Autoritatea de afaceri daneză a făcut o evaluare au evaluat în încercarea de a vedea ce aduce cele mai bune rezultate, un regulament sau o abordare voluntară. Și este clar, perfect clar, că abordarea voluntară dă cele mai bune rezultate. Când e vorba de legislație, faci ce trebuie și bifezi. Însă, dacă mă gândesc la noile scopuri, eh, obiective de dezvoltare durabilă și pe care le dorim integrate în practica de afaceri, nu e nevoie de astfel de obligativitate și de o bifă. Trebuie o perspectivă mai amplă asupra ceea ce trebuie făcut și dacă să includem sau nu și aceste obiective de dezvoltare durabilă. concluzia a fost că abordarea voluntară dă cele mai bune rezultate pentru că îți asumi rolul conducător. Tu vrei ca lucrurile să se schimbe și atunci lucrurile merg. Dacă doar bifezi, primești ce ai primit. Și asta e doar o căsuță difată. Noi am vrea să promovăm abordarea voluntară și apoi peste 5-10 ani vedem dacă funcționează sau nu. Nu vrem un plus de legislație pe diligență. Credem că Națiunile Unite au definit foarte bine ce trebuie să facă firmele și ce trebuie să facă guvernele și cum pot colabora și cum pot include alți protagoniști pentru a atinge aceste obiective. Eh, I would like to... Aș vrea să răspund de asemenea și la întrebarea noastră. Nu e vorba doar de raportare sau de cum asigurăm acest uh, uh, furnizare durabilă. Dacă ai această diligență obligatorie și respecti pașii, nu e vorba de monitorizare și raportare, ci e vorba de a face toate etapele incluse în diligență și trebuie să analizezi cu atenție pentru a vedea că toate sunt respectate. Cam asta ar fi. Mulțumesc foarte mult! A fost interesant să aud discuția cu ceilalți participanți care s-au concentrat în special asupra nivelului de conduită la companie și au încurajat guvernele să ia măsuri să influențeze acest comportament. În concluzia mea și în scurtul timp pe care l-am la dispoziție, aș vrea să mă întorc uh, două niveluri mai sus, la nivelul sistemului uh, internațional de comerț. Și în acest context aș dori să vă atrag atenția asupra inițiativei E15 și concluziile acesteia. Acestea au fost uh, conduse în Forumul Economic Internațional în 2013-2015. Uh, mai multe grupuri de experți, inclusiv unul privind lanțurile valorice, au oferit mai multe recomandări de politici pentru o mai bună guvernanță și acestea pot fi accesate într-un raport care este disponibil în uh, documentația pe care a fost pregătită pentru această reuniune. Unele opțiuni includ următoarele. Să se dezvolte și să se rafineze niște instrumente care să promoveze o înțelegere empirică și mai sofisticată a acestor lanțuri uh, în sectorul comercial, ceea ce merge mână în mână cu recomandările ECOSOC. Apoi să, să stabilească uh, o platformă independentă GVS care să conducă studii și să vadă care sunt implicațiile acestor lanțuri pentru țările în curs de dezvoltare, care sunt tipurile de lanțuri din care au cele mai mari beneficii, cum se partajează responsabilitățile, care sunt răspunderile dacă ai o ascensiune în cadrul acestui lanț valoric. Și asta iarăși merge mână-mână cu recomandările COSOC. Nu în ultimul rând să ne gândim la modul în care putem exploata nevoia de cadre internaționale pentru politici cheie, ceea ce include inițiative plurilaterale privind investiții, comerțul digital, transferul de date, care sunt elemente cheie pentru aceste lanțuri valorice. Aceste sugestii pot fi uh, susținute de UE în inițiativele sale de comerț. Mulțumesc! A, suntem aproape pe final. Au existat multe propuneri și recomandări bune. Cred că a fost o conversație fructuoasă și cred, domnule președinte, că trebuie să continuăm să conlucrăm și să urmărim ce se întâmplă. În numele Comisiei DEVE, le mulțumesc foarte mult vorbitorilor și colegilor pentru această dezbatere și putem reveni. Mulțumesc foarte mult, da, sigur vom reveni și vom conlucra în ceea ce privește lanțurile valorice, în domeniul textilelor am avut o colaborare foarte bună în ceea ce privește mineralele din zonele de conflict. Vă mulțumesc că ați coprezidat acest prim panel și acum trecem la al doilea, care se concentrează asupra sectorului agriculturii, iarăși un exemplu foarte interesant. Primul vorbitor, Coralie David, de la OCDE, pe tema investiții în agricultură. Vă mulțumesc că m-ați invitat, mă bucur foarte mult să fiu aici pentru a sublinia ce face OCDE pentru a promova conduită responsabilă, mai ales în sectorul uh, agri- agroalimentar. O să subliniez niște evoluții recente înainte de a descrie care sunt liniile directoare OCDE și cum susținem implementarea lor în sectorul agroalimentar. Aici sunt cele mai recente angajamente politice asumate de țările membre OCDE, ultimul Consiliu Ministerial din 2015 a solicitat OCDE să-și continue eforturile de a consolida uh, performanțele punctelor naționale de contact. Acesta este mecanismul uh, prevăzut de liniile directoare OCDE. Apoi, în iunie 2015, liderii G7 au spus clar că aceste subiecte sunt o prioritate și că trebuie să se aplice mai bine standardele internaționale pentru o conduită responsabilă și au încurajat uh, întreprinderile să aplice diligența obligatorie. În decembrie 2015 a existat o declarație de la Amsterdam, semnată de cinci state membre UE uh, în ceea ce privește despădurirea și în aprilie 2015 Uh, Ministrii de agricultură au încurajat uh, companiile să respecte standardele OCDE în ceea ce privește sectorul agroalimentar. În ceea ce privește evoluțiile legislative, evident avem directiva din 2014, de anul trecut din uh, martie, Uh, Regatul Unit a adoptat uh, actul privind, uh, legea privind sclavia modernă, care obligă companiile să verifice aceste aspecte. În Statele Unite s-a închis o chichiță prin această lege privind Uh, înlesnirea comerțului, care a fost adoptată în martie anul uh, acesta și interzice importul de bunuri produse cu ajutorul muncii forțate. Există de asemenea o propunere legislativă în Franța care ar obliga companiile franceze mari să raporteze uh, diligența obligatorie în lanțurile de furnizare. O să subliniez care sunt liniile directoare OCDE pentru multinaționale înainte de a ne concentra asupra a ceea ce facem în sectorul agroalimentar. Liniile directoare sunt cel mai cuprinzător instrument pentru o conduită responsabilă în afaceri. Se adresează multinaționalelor care operează în sau din uh, cele 46 state membre OCDE unde includem și anumite țări din America Latină și Africa. Aceste linii directoare au fost adoptate în urmă cu 40 de ani, dar au fost actualizate regulat și ultimul, uh, ultima actualizare în 2011 a introdus prevederi noi în ceea ce privește diligența obligatorie. And the characteristic of, I mean, the un- Caracteristica unică a acestor linii directoare este că oferă un mecanism de punere în aplicare și anume punctele de contact naționale. Fiecare țară aderentă trebuie să aibă aceste puncte în administrația sa, fie într-un minister, într minister, fie legat de organizațiile societății civile. Acest punct de contact este responsabil pentru diseminarea liniilor directoare și pentru rezolvarea problemelor atunci când uh, apar în cazurile în care companiile nu respectă aceste linii directoare. Din 2000 au existat deja 360 de plângeri care au fost aduse către aceste puncte naționale de contact. Vedeți că sunt împărțite pe sector și pe capitol. Recent am avut uh, multe plângeri legate de sectorul agroalimentar. Și pentru a face lucrurile mai concrete, o să vă dau un exemplu din uh, Indonezia, uleiul de palmier. A existat o plângere din partea Friends of the Earth către punctul de contact național din țările de jos și era vorba de diligență. A existat un proces de mediere, după care Rabobank, care era întreprinderea uh, respectivă, a fost de acord să aibă un dialog cu toți actorii important, uh, implicați, având în vedere că s-a constatat că politica nu era aplicată așa cum uh, trebuie. Deci a fost o ilustrare de succes a rolului punctelor naționale de contact atunci când se asigură că firmele aplică diligența. În sectorul agroalimentar, pentru a ajuta companiile să aplice aceste linii directoare OCDE, am finalizat recent un ghid OCDE-FAO, obiectivul fiind să ajute companiile este un proces uh, care a durat 2 ani, implică pe toți actorii și Scopul este să se ofere o politică a unui model de întreprindere și uh, modul, un cadru practic de a acționa pentru a respecta acest model. O să vă explic care este modelul, vedeți care sunt diversele tipuri de riscuri care sunt acoperite și care pot apărea în lanțul agroalimentar, drepturile umane, drepturile de muncă, Uh, bunăstarea animală, resursele naționale, tehnologia și inovația și pentru toate acestea am analizat standardele internaționale și le-am rezumat pentru că acestea să poată fi incorporate mai ușor de către companii în propriile politice, politici de responsabilitate corporatistă. A doua secțiune se referă la diligență, uh, Vorbim despre cinci pași care ajută companiile să facă acest proces. Următorul pas este să avem un proiect pilot cu companiile interesate pentru ca aceștia, acestea să le poată pune în practică, ceea ce evident le-ar ajuta să respecte standardele existente și să respecte legislația existentă. Și aș dori să plec de la ceea ce a concluzionat uh, panelul anterior, și anume rolul Parlamentului European. Cu siguranță vedem că fără legislație este dificil să mergi mai departe. În mod clar există companii uh, cu cotă mare de piață care fac mult mai mult decât cere legislația, dar pentru ca toate companiile să adopte aceste standarde, este nevoie de un regulament obligatoriu. Și chiar dacă acesta este obligatoriu, poate fi totuși flexibil pentru a evita această bifare a rubricilor. Și cred că această lege din Regatul Unit privind sclavia modernă este un exemplu bun, pentru că cer companiilor să publice ce au făcut din punctul de vedere al diligenței, dar este un subiect deschis, obiectivul fiind să crească transparența și să înleznească accesul la informație pentru consumatori, astfel încât cursa către top să poată avea loc și companiile sunt deci mai transparente, iar consumatorii pot să pună presiune asupra lor pentru a-și îmbunătăți practicile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am auzit perspectiva OCDE și sfaturile pentru legiuitori. Mă bucur să o avem alături de noi și pe Valeria Ramiconi din partea industriei din partea Global Share Alliance. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat uh, astăzi aici. Mă bucur să am ocazia să vă vorbesc. O să vă fac o scurtă prezentare a uh, lanțului de furnizare a untului de carite și cum funcționează acesta. Alianța noastră este o asociație non-profit prin uh, parteneriate public-private prin care promovăm standardele uh, pentru a ține pasul cu cererile de undă calitate în uh, domeniul alimentar și cosmetic. Avem uh, peste 300 de membri din 30 de țări, suntem o organizație destul de tânără, avem uh, multe uh, firme cunoscute, nume cunoscute printre membri, cum ar fi Nestle sau Body Shop. Avem și institute de cercetare și cooperative de agricultori. Pentru a defini mai bine ce este ontul de carite, cred că este mai bine să descriem cele două trăsături principale. În primul rând, aceasta uh, crește într-o singură regiune din lume. Aproximativ 2 miliarde de copaci de șea cresc în vestul Africii, în 21 de țări, din Senegal până în Sudanul de Sud. După cum am spus, nu se plantează acest, acești copaci. Uh, ei cresc uh, pe lângă alte culturi în ferme. Copacii de carite au niște fructe care seamănă cu mango, cu pielea foarte uh, tare. Înăuntru sunt niște mieji care seamănă cu sâmburii de piersică. Acestea sunt colectate și procesate pentru a obține untul de calitate. Și aici ajungem la a doua trăsătură importantă. Procesul de a culege acești mieși, uh, acești sâmburi, este uh, realizat de femei. Deci femeile sunt în centrul acestui lanț. Aproximativ 60 de milioane de femei sunt implicate în uh, strângerea și prelucrarea anuncilor de șea și este o sursă de venituri pentru familiile lor, familii care uneori provin din cele mai sărace regiuni din Africa. Și aici aveți o imagine a lanțului valoric. Deasupra avem femeile. Și câteva statistici acum. În fiecare an, aproximativ 1,5 milioane de nuci sunt uh, produse și 90% sunt folosite în industria alimentară, deci uh, ca ingredient, și 10% în industria cosmetică. Alianța noastră se concentrează în special asupra trei măsuri. Promovarea untului de calitate pentru a crește conștientizarea asupra lanțului valoric, promovarea calității, deci uh, stabilim niște standarde de calitate pentru aceste produse și asigurarea durabilității lanțului printr-o abordare multi-actor. În 2011 am început procesul nostru de a dezvolta uh, liniile directoare de accesibilitate prin această abordare multi-actor. Am înlesnit aceste consultări și așa am făcut-o. Ne-am strâns uh, în jurul mesei toți jucătorii. Aici avem un grup de lucru. În dreapta un reprezentant de la Hershey, apoi un reprezentant al The Body Shop, un reprezentant al unui uh, ONG local și în stânga, în rochia galbenă, uh, liderul unui grup de femei. Deci am înlesnit formal aceste consultări și în cele din urmă, după un proces de trei ani, am uh, dezvoltat aceste linii directoare de durabilitate. Acestea se concentrează pe patru priorități oferirea de putere femeilor, condiții de lucru decente, dezvoltarea uh, comunităților și protejarea ecosistemului. Am identificat și anumite sarcini pe care toți actorii uh, trebuie să le îndeplinească pentru a face față, pentru a respecta liniile directoare. Aici este doar un exemplu pentru principiul condițiilor decente de lucru. Pentru a pune în aplicare acest program de durabilitate, cu ajutorul partenerilor și membrilor noștri, am identificat șase proiecte care trebuie să fie puse în aplicare cu, cu partenerii noștri Ah, depozite pentru grupurile femeilor, formare de afaceri pentru uh, femeile care strâng, uh, sănătate, inițiative de sănătate și siguranță, cercetarea materialului de plantat, uh, proiecte pilot de conservare și gestionarea parcului de copaci de carite. Pot să vă dau mai multe amănunte în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, dacă doriți. Pentru a implementa acest tip de proiect, trebuie să avem entități atât publice cât și private. Deja am angajat companii private care sunt foarte implicate în implementarea acestor fluxuri de lucru sunt dedicate și uh, fac un raport către alianța noastră în fiecare an, iar noi monitorizăm uh, implementarea proiectelor. Dar, de asemenea, trebuie să implicăm și donatorii și uh, guvernanții, pentru că vrem parteneriate public-private noi pentru a ne ajuta să ne atingem scopurile și pentru a crește condițiile de lucru pentru femei și de asemenea pentru a asigura standardele de calitate înaltă pentru produsele de, din unde calitate pentru, carite pentru to- toți consumatorii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată, se pare că este un exemplu pozitiv din industrie. Poate că nu este întotdeauna așa situația. Sunt uh, sigur că McMays ne va oferi și alte exemple este ofițer de politici din partea unui ONG din Belgia și face parte și din uh, platforma aferentă. Bună ziua tuturor! Sunt aici din partea Concord, un ONG care reprezintă 2600 de ONG-uri în statele membre ale Uniunii. Vor Lucrez într-adevăr pentru platforma din Belgia ca ofițer de politici, însă am fost rugat să vorbesc aici din partea Concord și am primit mai multe contribuții din partea membrilor. Mesajul este structurat pe trei piloni. Știți că Concord și uh, membrii organizației noastre sunt îngrijorați de uh, această activitate agricolă la scară mică în lume și uh, susțin că 70 la, până la 80% din uh, hrana cultivată este obținută de mici fermieri. Rolul acestor mici fermieri în atingerea agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă este foarte important. Există mult spațiu de mai bine în ceea ce privește productivitatea și producția, astfel încât să furnizeze mâncarea de care are nevoie lumea, dar joacă un rol important și în asigurarea tranziției necesare către o producție mai agroecologică. Ce solicităm este ca mici fermieri să beneficieze de susținere din partea guvernelor, dar și din partea comunității de donatori internaționali. Iar în ceea ce privește politica comercială, avem nevoie de o politică comercială ca să implice pe fermierii mici de la bun început ca să aibă un cuvânt mai greu de spus în negocierile internaționale în momentul în care mandatele de fapt se formulează. Vrem de asemenea ca politica comercială să se asigure că există dreptul de a proteja și a susține fermierii și că există și acces la terenuri și la mări. Primul lucru, așadar. În al doilea rând, doar 10 până la 12% din producția agricolă din lume se comercializează la nivel internațional, pe lanțurile de valoare globale și multe, de fapt, încep de, de la nevoile noastre, de ceea ce vrem noi, de materiile <coughs> prime, de care avem biocombustibilii, textilele și așa mai departe. Și înainte de a vorbi despre o mai mare sustenabilitate a lanțului de valoare, ar trebui să vorbim despre reducerea amprentei noastre alimentare. Multe din uh, țările europene produc, uh, consumă cu de trei ori mai mult decât pot uh, mânca, de fapt, și de aceea se pun presiune asupra regiunilor fragile, asupra ecosistemului, acapărând pământurile și luând apa de la fermieri mici. Dacă vorbim de lanțuri de valoare sustenabile, atunci trebuie să ne moderăm propriul consum și propria amprenta alimentară. Dacă vorbim de lanțuri de valoare globală, atunci și um, le facem mai sustenabile, e absolut necesar acest lucru pentru că există probleme de mediu, cauzate de plantații și duc și la probleme pentru micii fermieri, care obțin prețuri mult mai mici, exploatarea lucrătorilor de pe plantații. Există mai multe mijloace pentru a face aceste lanțuri de valoare globale mai sustenabile. Sunt uh, multe activități voluntare care se desfășoară, mulți membri de anuștri se implică în așa ceva și această mișcare Fair Trade, care a fost de fapt pionier, a, întregului demers pentru a genera prețuri echitabile și stabile și această mișcare a comerțului echitabil a încercat să aducă produsele fermierilor în uh, magazine. Etichetele de comerț echitabil uh, au uh, adoptat uh, în timp mai multe criterii de sustenabilitate. Mulți din prietenii noștri din organizație discută și cu industria, de pildă și cu industria nuci de co cocos și a cacaoi, unde de asemenea Facem legătura direct între uh, supermarketuri și producători, supermarketuri care fac eforturi pentru a îmbunătăți producția sustenabilă și Interesant este că au fost introduse proprii etichete. Există companii de banane, de pildă, care au reușit să-și etichetează toate plantațiile, deci s-a făcut treabă bună și aici. Organizațiile internaționale prin OCDE vin cu orientările necesare, deci iată există și orientările pentru ca companiile doar să le folosească. Dar uh, aspecte voluntare nu sunt întotdeauna suficiente, de aceea uh, bune practici sigur trebuie aplicate cum anume. Trebuie pusă mai multă presiune asupra guvernelor, ceea ce ne aduce la capitolul de dezvoltare sustenabilă din acordurile comerciale de dezvoltare care trebuie să poată fi aplicabile. Și de asemenea să abordăm și toate formele de abuz, precum munca în rândul minorilor, munca ca slavi, sclavi și așa mai departe. mai există și o problemă pe care am constatat în trecut, în sensul că Uniunea Europeană a încheiat acorduri care încalcă drepturile omului și drepturile în domeniul muncii, dar colaborăm în continuare cu ele, deși ar fi fost bine să se pună mai mare presiune asupra acestor guverne înainte de a încheia acorduri, cum a fost cazul și al Columbiei și al Peru, um, cărora li s-a solicitat o foaie de parcurs înainte de încheierea acordului. Poate că acest lucru ar trebui aplicat și în cazul altor țări. Vreau să vă prezint uh, o carte de Olivier Deschute, uh, care are mm, ca temă tot uh, Comerțul Internațional și Dezvoltarea, în care spune că se poate și în baza regulilor OMC să se sporească sustenabilitatea și în comerțul internațional și dacă, mai ales dacă există o perioadă de tranziție, de cu țările implicate și dacă veniturile din aceste tarife mai sporite se cheltuie pentru realizarea obiectivelor. Cred că trebuie examinate aceste lucruri și în Europa. E valabil atât pentru standardele de mediu, cât și pentru cele sociale. Iată că avem și o carte directoare în acest sens. În al doilea rând, considerăm că majoritatea măsurilor adoptate în domeniul comercial uh, țin de guverne, dar trebuie pusă mai multe presiuni și asupra companiilor prin diligența necesară și dacă uh, legea cu privire la Uh, masa lemnoasă, se referă la lemnul uh, ilegal, atunci așa ceva ar trebui făcut și în domeniul agricol și al plantațiilor. Mulțumesc foarte mult. Uh, Anelit, scurtă întrebare. Arne. Sunt obișnuit să formulez întrebările sub un minut. Comisia susține anumite țări africane cu investiții? E o chestiune care a rezultat săptămâna trecută, dacă ați prevăzut așa ceva? Și dacă credeți că în această situație se impun mai multe investiții private pentru a strânge mai multe fonduri sunteți conștienți de această inițiativă a Comisiei și credeți că se impune sau Și vă mai întreb dacă considerați că dorința Comisiei de ca statele membre să angajeze respectivii bani se va și îndeplini. Helmut. Vă încerca și eu să fiu foarte succint pentru că va trebui să plecăm la trialogul privind la minerale din zonele de conflict. Suntem chiar în înaintea următorului summit G20 și de valoare globale se află pe agenda G20. Cum credeți că G20 poate aborda problemele pe care tocmai le-am discutat? Și vă așteptați ca G20 să poată contribui pentru a depăși toate deficiențele pe care le avem în diferitele domenii ale lanțurilor de valoare, inclusiv cu regulamente necesare. Președintele și acum din partea mea, desigur că multe importuri din domeniul agriculturii în Uniunea Europeană vin din țări în curs de dezvoltare, circa 70%, Lucruri ce este important pentru PIB-ul acestor țări, în special în Africa Occidentală, anumite țări își construiesc uh, în proporție de 80% PIB-ul prin exporturi către Uniunea Europeană. <clears throat> Acest lucru, desigur, comportă două fațete. Din punct de vedere economic este important pentru aceste țări, dar pe de altă parte vrem ca aceste activități să devină și durabile. De aceea nu sunt sigur cum anume putem comuta aceste lanțuri de valoare și simultan să garantăm și veniturile necesare pentru aceste țări și pentru dezvoltarea lor. Voi lua vorbătorii acum în ordine inversă. Primul are cuvântul Marc. Mm. Îmi cer scuze, nu cunosc inițiativa Comisiei Europene pe care ați menționat-o. O vom analiza în orice caz, însă problema țărilor în curs de dezvoltare și a produselor importate de acolo și a nevoii de a echilibra acest lucru și cu partea de dezvoltare durabilă, respectiv îmbunătățirea acesteia, este o întrebare dificilă. Multe dintre aceste produse sunt uh, cacao, cafea. Și așa cum vă spuneam, micii fermieri au nevoie de mult mai multă susținere pentru activitatea lor de comerț. În Africa de Vest, uh, de fapt, uh, înainte, tot lanțul de uh, comercializare al cacao era organizat de um, guverne, începând de la colectarea recoltei până la înmagazinarea în depozite. Acum, sigur, uh, participă mai mult pe piață cu o cotă mai mare de când există și investiții private Există niște prețuri minime de bază care sunt indicative, dar cum ne putem asigura că fermierii obțin un preț bun? Pentru că dacă obțin un preț bun, pot investi mai mult și atunci nu trebuie să apeleze la minori pentru muncă și la alte forme abuzive de muncă. De aceea, Și în uh, țările de dezvoltare, micii fermieri, de fapt, se află la baza lanțului de valoare. Sigur că sindicatele ascultă cu interes evoluțiile din acest domeniu, încercând să ajute și sindicatele de acolo să-și desfășoare mai bine activitatea, asigurându-se că guvernele uh, fac presiunile necesare pentru respectarea standardelor sociale. Mulțumesc foarte mult, Valerii. Da, mulțumesc. Noi suntem la curent cu această inițiativă a Comisiei cu privire la încurajarea sectorului privat de a participa și desigur că suntem absolut de acord. Pentru că din 2011 încoace lucrăm la astfel de acțiuni și pentru noi, pentru lanțul de valoare SHEA, chiar funcționează. Vânzările de share sunt importante pentru că până la 12% din veniturile gospodărilor previn din vânzarea uh, acestui produs. Dar vrem să majorăm acest, uh, acest procent uh, pentru că nu e suficient. Vrem să îmbunătățim și condițiile de lucru a femeilor și vrem să protejăm industria, pentru că dacă femeile consideră că nu mai e profitabilă extragerea untului deșe, atunci vor doborâ acei arbori apelând la activitatea pe care o consideră mai profitabilă. Aici este nevoie așadar și de contribuția sectorului privat pentru a garanta sustenabilitatea acestor activități din experiența noastră, prin contribuția companiilor s-a putut ajunge la o majorare a profiturilor femeilor cu aproape 51%, și este extraordinar pentru ele pentru că pot folosi acești bani pentru a plăti pentru alimente, pentru a-i putea trimite la școală. Deci uh, este absolut important rolul privat și în garantarea lanțului de valoare. Doamna David. Prima întrebare la care am să răspund se referă la G20 și cealaltă la echilibru între creștere economică și activități responsabile. Pe G20 nu avem speranțe mari că în acest an, comportamentul responsabil va juca un rol important pe ordinea de zi, dar anul viitor, când Germania va prezida ședința G20, există o posibilitate reală ca această temă să se regăsească pe ordinea de zi. Apoi, în ceea ce privește echilibru între practicile responsabile și creșterea economică, Multe studii arată că la nivel de companie performanța economică poate să câștige după adoptarea unor astfel de practici. A existat un studiu recent uh, care a vizat cam 10.000 de firme din Franța. Există o diferență de 30% în performanța economică între firmele care aveau practici responsabile și cele care nu aveau. Categoric, cele două componente pot merge mână în mână. Asta ne arată tot mai mult rezultatele studiilor recente. Mulțumim, spune domnul președinte. Da, ascultat pe toată lumea. Ai ceva concluzii? Da, am, am și idei noi, însă aș vrea să revin la un element, și anume voința politică odată ce poate face Parlamentul European. Inițiative guvernamentale în statele membre. Încercați să vorbiți cu guvernele de acasă. Ceea ce privește voința politică, ar putea să existe în țările în curs de dezvoltare, dar să nu uităm că adesea chestiuni vizând condițiile de muncă vizează și Europa s-a discutat problema traficului de persoane și a fost surprinzător să aflăm care e situația chiar aici în Bruxelles. să nu ne închipuim că lucrurile la noi sunt așa de grozave încât putem merge peste tot în să în lecția altora. G20 ar fi minunat dacă G20 ar accepta acest lucru și după aceea o să facă și China la fel. Repet, de una singură Uniunea Europeană nu poate gestiona această chestiune atât de complexă. Ce am învățat în această dupămasă e un lucru cu care m-am mai întâlnit și, și în alte rânduri. Adesea lucrăm cu concepte care ne par echivalente, dar de fapt nu sunt. Când vorbim de standarde la locuri de muncă sau standardele de muncă, avem convenții ale Organizației Mondiale a Muncii, care sunt obligatorii. Aici nu e vorba de responsabilitate corporatistă și așa mai departe. Nu, asta, să dau un exemplu banal, o firmă folosește hârtie reciclată. În cazul ăsta, voluntariatul funcționează mai bine. Dar, dincolo de asta, dați-mi voie să vă spun, caracterul voluntar nu e cel mai bun instrument dacă vrei un lanț valoric durabil. Ce nu s-a menționat? Auditarea. Cine examinează standardele? Cine verifică că aceste lucruri într-adevăr sunt puse în aplicare? Aici un comentariu mai curând personal decât o poziție a comisiei, dar acest aspect e scăpat din vedere. A fost interesant să vedem diferențele dintre sectorul textilor și cel agricol. Structuri complet diferite. Noi punem aceeași etichetă, dar aici vorbim de familii, și îmi spuneți că femeile din Bangladesh care lucrau acolo aveau și ele familii, dar încă o dată, asta e o chestiune care ține mai mult de sindicate. De aceea vorbeam eu de siguranță și drepturile muncitorilor. Pentru mine, în această după-amiază, am văzut un bun început pentru o dezbatere de durată și vreau să mulțumesc președinției olandeze Comerțul pentru toți, această inovație în materie de politici comerciale, eh, li se datorează un singur ministru se ocupă acolo și de dezvoltare și de comerț. Pentru că dacă cooperarea în materie de dezvoltare este îndreptată către rezolvarea acestor probleme, e, atunci se pot obține rezultate. Ceea ce mă privește, trebuie să nu scăpăm din vedere componenta de verificare, să verificăm ce facem noi și ce fac alții. Auditul. Mulțumim. Într-adevăr, problema coerenței este una esențială. Și apoi, sigur, auditare, monitorizare la fel. Eu sunt pe deplin convins că atenția îndreptată spre lanțurile valorice este cheia viitoarelor politici în materie de comerț și pe asta ne vom axa în viitor. În seara asta discutăm și problema minerală în zona de conflict. Mâine împreună cu Deve și Envy o să vedem ce soluții ar fi pentru gestionarea durabilă a, a, a pădurilor și, de asemenea, o să vorbim și despre sectorul textilelor. Să fim alături de dumneavoastră în încercarea de a asigura o gestionare adecvată a lanțului valoric mondial în interesul cetățenilor. Asta, de altfel, este și, acesta este și obiectivul unei politici în domeniu. Vă mulțumesc, mulțumim experților pentru, pentru cele prezentate. O să distribuim prezentările și intervențiile către membrii noștri. Vă mulțumesc, membrii comisiei, mâine la ora 9 ne întâlnim aici.